So, dear colleagues, welcome. Stimați colegi, bine ați venit la întâlnirea noastră. În primul rând, aș dori să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu sunt comentarii, se adoptă. Vă mulțumesc. Trebuie să adoptăm și procesele verbale ale mai multor reuniuni. Dacă nu sunt observații, se consideră adoptate. Am și câteva comunicări ale președinției. Ne referim la regulile de procedură. În primul rând, rezumatul recomandărilor coordonatorilor. Am avut o întâlnire pe 6 iulie cu coordonatorii și am hotărât să numim raportor pentru trei dosare. Acestea se referă la produsele derivate OTC, CCP, revizuire și recomandarea ECP pentru revizuirea statutului. Toate acestea se alocă grupului politic PPE. Schimbul uh, obligatoriu de informații în domeniul uh, impozitării socialiști și democrații. Apoi, ALDE primește produsul uh, paneuropean de pensii. De asemenea și posibilă reacție la o recomandare cu privire la tratamentul fiscal pentru PEP. Apoi regulamentul GNI, de asemenea, a fost alocat ale. Apoi, în ceea ce privește dosarele, în ceea ce privește ban- băncile, Domnul Höckmark este raportor pe acest um, dosar. Termenul pentru amendamente va fi 4 septembrie. Vom examina amendamentele pe, și vom vota pe 25 septembrie. Așa autorit uh, coordonatorii să grăbim un pic procedura. De asemenea, coordonatorii autorit să menținem prezentarea celorlaltor patru dosare din pachetul bancar. Calendarul va fi revizuit cât de curând pentru aceste patru dosare. După cum știți, astăzi vom vota pe prima parte a acestei proceduri grăbite, IFRS 9. Misiunile Corona a doua jumătate lui 2017. Coordonatorii au hotărât să amâne pe 2018 misiunea la Shanghai și Beijing. S-a hotărât cererea autorizării unui loc adițional la, în misiunea din Washington din octombrie și în misiunea de la femei. S-a hotărât să se meargă conform planului cu misiunea în Portugalia pe 2 și 3 noiembrie, dacă există interlocutori în Portugalia. Momentul controlului legislativ de, din septembrie nu va avea loc cu privire la actele delegate și coordonatorii au aprobat specificări, proiectul de specificări pentru prosele financiare. Au existat mai multe petiții în acest sens. Coordonatorii s-au hotărât să adopte proiectele de răspunsuri cu privire la petiția 0709 din 2017, 1235, 2016, 1497, 2016. Raport privind negocierile interinstituționale în curs. Îi cer scuze invitatului nostru, domnul Tyson, pentru faptul că trebuie să trecem prin aceste aspecte administrative înainte dialogul nostru. Cel de-al cincilea dialog împotriva spălării de bani Comisiile Econ și Libe a organizat ultima întâlnire în timpul președinției malteze cu privire la această temă. Singura temă discutată a fost accesul public la registrele privind proprietatea reală pentru trusturi. Președinția malteză a arătat că nu are mandat de negociere pe această temă. Negocierile în trilog s-au încheiat în acest punct fără o concluzie, deci echipa noastră negociere s-a hotărât să reia negocierile în trilog cât de curând sub președinția estonă. Cel de-al șaselea trilog va avea loc mâine. În ceea ce privește FC, am înregistrat mai multe progrese după trilogul de pe 23 iunie. E vorba de EFSA, deci, și am discutat despre pragul, plafonul pentru IMM-uri, despre scoreboard și despre subordonare. Toate aceste teme vor mai fi discutate la nivel tehnic și pentru sugestii de redactare ulterior. Cu această ocazie, toate părțile au putut să-și prezinte pozițiile pe majoritatea aspectelor politice. Am discutat despre finanțare, guvernanță, setarea prețurilor și impozitare. Următorul trilog va avea loc mâine. Acum, în sfârșit, am marea plăcere de a-i ura bun venit alături de noi domnului profesor Niels Thyssen, președintele Consiliului Bugetar European. Aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația noastră de a participa la un schimb de opinii cu membrii Comisiei ECON N-am avut deja un schimb de opinie cu, cu domnul profesor Tyson în decembrie, după ce a fost numit ca președinte. Și domnul a fost de acord să vină la o întâlnire obișnuită a Comisiei ECON ca să ne prezinte câteva concluzii. Ne aflăm acum la un moment important în anul fiscal. Ieri, domnul Tyson a, a participat la întâlnirea Eurogrupului și Consiliul Bugetar European a publicat recent o evaluare a orientării fiscale posibile pentru zona euro. Este vorba de o temă foarte delicată. Înainte să vă dau cuvântul, domnule profesor, aș dori să spun că apreciez evaluarea dumneavoastră. Ea ajunge la concluzia că e nevoie de o orientare fiscală neutră. Aceasta ar fi adecvată. Eu aș fi fost mai înclinat să sprijin comisia, deci opinia comisiei, Însă trebuie să spun că acest raport al dumneavoastră este foarte interesant și abordează mai multe probleme, mai multe aspecte interesante. În primul rând, lipsa coordonării. Dacă se dorește o orientare fiscală neutră care să respecte pactul de creștere și stabilitate, atunci e nevoie de mai multă coordonare, dar se pare că nu avem uh, instrumentele necesare pentru a asigura punerea în aplicare. Pe de altă parte, dacă ne dorim orientare fiscală care să se bazeze și pe o evaluare a situației de la țară la țară, în care statele membre cu, mai, cu o marjă fiscală mai mică au, ar trebui să aibă o orientare fiscală mai adecvată, atunci ne confruntăm cu câteva probleme de ordin juridic, câteva piedici juridice. Comisia se pare că a abordat această problemă într-o manieră inteligentă, nedefinind cifre specifice pentru recomandările de la țară la țară. Comisia spun că, pe de o parte, nu s-a reevaluat matrice, dar pe de altă parte, Comisia poate să facă evaluările adecvate și să ajungă la, echilibru, la echilibrul necesar de la țară la țară, ținând cont de matrice și de situația din țara respectivă. În orice caz, Comisia are o marjă de apreciere în momentul în care ia anumite acțiuni pentru a reacționa la neaplicarea completă a regulilor. Mi se pare o soluție inteligentă din punct de vedere juridic și sper că vom ajunge la o rezolvare a dilemei identificate. Mă interesează și opinia dumneavoastră pe această temă. Vă mulțumesc încă o dată și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Gualtieri, onorați membri ai Comisiei Econ, este o mare onoare și pentru mine să fiu aici alături dumneavoastră. Am acceptat cu plăcere invitația dumneavoastră, la fel ca în decembrie, când am fost prezent prin videoconferință. Am urmărit cu mare interes de multă, urmăresc cu mare interes de multă vreme lucrările acestei comisii și am colaborat și cu domnul Trișe când era la ECB. Astăzi însă am venit ca să vă prezint primul raport pe care l-am realizat noi la Consiliul Fiscal European, Bugetar European. Am fost aprobați în octombrie anul trecut și pe 1 martie am devenit pe deplin funcțional. Martin Large este alături de mine, dumneavoastră este secretarul Consiliului nostru. Primul nostru raport este destul de scurt, cred că este ușor de citit. Într-o primă instanță ne-am concentrat pe o posibilă orientare fiscală pentru zona euro, per total, și ce implicații ar avea aceasta pentru politicile naționale. Care este abordarea noastră aici? Ea se bazează pe sarcinile pe care le-am primit, pe mandatul nostru. Am analizat orientarea fiscală la nivelul zonei euro în baza anumitor um, evaluări economice. Ne-am concentrat pe anul 2018 și am discutat în detaliu tensiunile dintre politicile naționale. Faptul că am hotărât să începem cu această orientare fiscală a zonei euro se datorează faptului că este o temă extrem de curentă, extrem de actuală Anul trecut s-a discutat foarte mult la Eurogrup și în alte foruri. Reprezintă și un element crucial din mandatul nostru. Celălalt este punerea în aplicare a regulilor fiscale, a regulilor bugetare europene. Există o legătură strânsă și cu semestrul european. În primăvară a trebuit să venim cu recomandări cu privire la orientarea fiscală europeană, pentru a ajuta la pregătirea bugetelor care apar toamna și pentru pregătirea discuțiilor privind bugetul din octombrie. De aceea am abordat această abordare. Să începem cu orientarea fiscală mai întâi și apoi să ne referim la celelalte teme ulterior. Și apoi pentru celelalte teme sperăm să ne bazăm și pe experiența de la Consiliile Bugetare Naționale. Zona euro, o entitate unică, ea este foarte importantă. Am încercat să evaluăm situația generală din zona euro în baza mai multor prognoze și analize făcute de Comisia Europeană, de Banca Centrală Europeană, de FMI, de OECD și de alte instituții private. Ne-am dat seama că nu ne putem baza doar pe un set de indicatori pentru a evalua starea actuală a economiei europene. Nu ne putem baza doar pe măsurarea deficienței de producție. Trebuie să înțelegem mai bine toate elementele. Deci există în, încă un surplus uh, considerabil în contul curent agregat. Nu putem veni cu sugestii de finețe în acest domeniu, în ceea ce privește orientarea fiscală europeană, guvernele nu au considerat că la nivel european se poate îmbunătăți situația națională prin uh, ajustări de finețe. Așadar, noi nu venim aici cu sugestii care privesc uh, măsurile mai fine care pot fi luate și nici nu promovăm așa ceva aici. Noi ce propunem este o compatibilitate cu regulile bugetare existente de la nivel european. Se poate aborda o orientare fiscală adecvată în, ca, în cadrul respectării pactului pentru creștere și stabilitate? Consensul în ceea ce privește situația economică este că scade încetinirea fiscală, dar mm, este loc de mai bine salariile și prețurile au crescut foarte discret. Și m-am referit deja la surplusul contului curent. Politica monetară este destul de permisivă la ora actuală. Multe gospodării și firme încă au limitări financiare și astfel politica bugetară nu este la fel de eficientă ca în rest. Raportul dintre datorie și PIB este destul de mare, dar în scădere. Și este foarte vulnerabil și la schimbările brușe de pe piață. Există foarte multe elemente de nesiguranță cu privire la prognoză. Concluzia este că pentru 2018 o orientare fiscală neutră ni se pare adecvată, dar ea trebuie să fie combinată cu o reorientare a cheltuielilor guvernelor în direcția mai multor investiții. Trebuie reorientate și cheltuielile dintre țări. Compatibilitatea cu regulile bugetare la nivel agregat uh, este reprezentată în acest grafic. Prognoza comisiei din primăvară sugerează că va fi ușurată politica monetară. Pe de altă parte, cerințele SGP sugerează o înăsprire a regulilor. În orice caz, noi sugerăm o abordare neutră Trebuie să ne apropiem cât mai mult de o abordare neutră. Și ceea ce am constatat noi este că, într-adevăr, per total, abordarea este destul de aproape de neutru. Cu culoarea roșie, în acest grafic, vedem situația în care regulile SCP sunt urmate, însă anumite țări care și-au depășit termenele, obiectivele pe termen mediu de politică bugetară pot folosi acea, acea marge de manevră pe care o au pentru a-și extinde prețurile mai mult decât uh, și-au planificat. Cel mai șocant lucru ar fi următorul în acest grafic. Situația este foarte asemănătoare în anumite țări. Rata creșterii este destul de asemănătoare în multe țări din zona euro. Însă, nivelul sustenabilității și nivelul recesiunii economice este diferit. Rata la care evoluează creșterea este aproximativ aceeași. Și aici repetăm recomandarea ca țările să se folosească de marja pe care o au pe, în ceea ce privește obiectivele pe termen mediu. Urmărirea politicilor naționale nu înseamnă neapărat că pentru zona euro rezultatele per total sunt generale și ar fi trebuit să ne dăm seama de acest lucru în momentul în care am făcut tratatul de la Maastricht. Însă pe atunci ne-am gândit și că trebuie să avem politici fiscale diverse și ar trebui să fie o prerogativă a guvernelor naționale în acest domeniu. Am recunoscut că externalitățile transfrontaliere nu sunt recunoscute de guverne. Ele nu sunt foarte importante în vremuri economice normale și au fost un pic subestimate în momentul în care am semnat tratatul de la Maastricht. Ele însă sunt mai importante astăzi, toate aceste externalități. În orice caz, o bună funcționare a zonei euro depășește granițele. Țările trebuie să recunoască efectele, de, efectele externe și trebuie să țină seama de ele în planificările lor. Dacă ne bazăm doar pe reguli naționale, încurajăm cumva ideea că dimensiunea europeană nu contează. Ba da, ea contează mult mai mult decât atunci când am semnat tratatul de la Maastricht. Revenim așadar la dilema pe care am repetat-o. Țările care au marge de manevră bugetară nu consideră că trebuie să se extindă însă anumite state membre care nu au această margine de manevră se vede cu ochi buni o posibilă expansiune bugetară. Toate aceste schimbări vor reprezenta probleme în mediul actual cu o, moned, cu o politică monetară centralizată, dar cu anumite politici naționale descentralizate. Important este să recunoaștem problema și să ne coordonăm în mod voluntar mult mai mult. Trebuie să se solidarizeze mai mult, mai ales acele țări care au obiective pe termen mediu pe care le-au depășit. Trebuie să se urmeze recomandările raportului celor cinci președinți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much for this uh, extremely Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. Acum Vom începe întrebările din partea membrilor. Domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Și îi mulțumesc celor de la European Fiscal Board pentru aceste informații. Uh, oferite astăzi. Noi, din partea PPE, avem o poziție critică în ceea ce privește acest calcul agregat și plus valoarea acestuia și alinierea, alinierea lui la dreptul european. Sau, ca să mi exprim mai bine, cum um, și colegii mei și colegul meu Gunnar Höckmar spune, când uh, trebuie să, fim, trebuie să fim foarte atenți pentru că uh, Uh, s-ar putea să încercăm noi să modificăm lucruri, dar până la urmă să nu se modifice nimic. Apoi, importante sunt obligațiile care există în ceea ce privește respectarea regulilor fiscale și a legilor fiscale existente. Uh, Există acest curs comun fiscal, dar până la urmă fiecare stat membru are responsabilitatea de a-și face temele și în final să respecte dreptul european și legislația europeană. Vă mulțumim pentru cele spuse și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce va face The European Fiscal Board pe a doua temă pe care o are și anume în ceea ce privește respectarea regulilor fiscale. Eu consider că ar trebui să ținem cont de faptul că în contextul politic de acum avem un curs destul de expansiv în ceea ce privește politica fiscală pentru 2018 și unul neutru, unul neutru ar fi unul potrivit. Din punctul meu de vedere, mai e un aspect care merită atenția noastră în analiza dumneavoastră, în ceea ce privește îndatorarea și faptul că acum, pe termen scurt, situația e destul de bună, însă pe termen lung, în Europa, vor interveni din nou presiuni foarte mari. Intră aici în joc și tendințele democratice, eh, demografice, ceea ce se întâmplă cu datoriile și astfel există și o analiză a Comisiei Europene care arată că suntem foarte departe de valoarea de referință din Pactul de Stabilitate și Creștere. Aș mai avea multe alte puncte, însă vreau să vă adresez și niște întrebări. În primul rând, consolidarea bugetară. De un timp încoace se pune tot mai multă presiune pe anumite state membre care ar trebui să-și crească cheltuielile și să aib, sau să aibă un spațiu de manevră crescut. Dacă analizăm cifrele, sunt tocmai acele state care deja au un grad de îndatorare foarte mare. Sau state care se află într-o situație cum e cea din Germania și s-ar putea ca um, o politică fiscală cu acțiune pe termen scurt să fie foarte costisitoare pentru următoarele generații. În ceea ce privește concurența, cum doriți să vă asigurați că, deși există cheltuieli foarte mari pentru uh, pentru pensie în Europa, totuși Europa rămâne uh, poate să facă concuren- față concurenței la nivel mondial și nu vom rămâne în spate. Vă mulțumesc! Uh, uh, mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, domnule Balț. Voi începe cu ultima dumneavoastră remarcă. Firește că preocupările referitoare la situația pe termen lung sunt relevante. Am analizat și acest lucru și am analizat toți indicatorii sustenabilității datoriilor. Există țări care au dificultăți foarte mari cu regula privind acei 60%, um, dar exist, aceste țări au uh, perspective mai bune pe viitor, nu doar din perspectivă demografică, ci pentru că, ci pentru că se, crește mai multă, se construiește mai multă capacitate de creștere. Cu siguranță luăm cifrele actuale în serios, sunt și indicatorii pe care ne bazăm în analizele noastre. Prin Uh, BCE am reușit să câștigăm mai mult timp pentru rezolvarea acestei probleme, însă ritmul cu care se reduce datoria este nesatisfăcător în anumite țări. De exemplu, Italia și Portugalia, unde procentul este de 130% din PIB. Și clar nu se respectă regulile. Dar având în vedere normalizarea economiilor, ne aflăm în situația în care trebuie să analizăm potențialul de a face investiții pe termen lung în economiile noastre și să nu mai avem o atitudine atât de defensivă, ci să construim capacități care să ofere un fundament serios pentru uh, fondurile de pensii pe termen lung. De aceea și recomandarea noastră este să se folosească investițiile pentru infrastructură, pentru învățământ și așa mai departe. Deci să sperăm că atitudinea se va schimba în anumite țări și uh, să nu se discute doar despre deviația PIB uh, sau despre deficitul de cont curent, ci să se discute și despre ridicarea potențialului economiei. și poate că în viitor vom avea niște remarci mai, remarce mai pozitive față de cheltuielile publice. L-ați citat pe domnul Höckmark și vorbele lui îmi vin în minte adesea. Știu că am spus adesea că principala publicație a Comisiei se referă la economia europeană și nu la economiile europene. Uh, și faptul că uh, există niveluri diferite de creștere trebuie să se reflecte și în politici. Mulțumesc. Thank you. Uh, Magdi Delvo. Mulțumesc. Thank you. Uh, thank you, Professor Tigis. Doamna Delvo, mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru prezentarea dumneavoastră. Vă admir optimismul atunci când descrieți situația zonei euro. Mie mi se pare că nu există niciun fel de internalizare la, la nivel guverne naționale uh, și că nu se ține cont de această nevoie de interacțiune. Ați spus și dumneavoastră foarte bine că se vorbește mai mult despre economia europeană și nu despre economiile europene. Dar ce putem noi face pentru a ne asigura că facem niște progrese în acest domeniu? Ați vorbit despre tensiuni. Ce putem face, de exemplu, în cadrul semestrului european pentru a avea o influență mai mare sau pentru a încuraja statele membre să analizeze acest efect um, de um, externalitățile. Ce recomandați dumneavoastră? Thank you for your questions, uh, Madam. Uh. Mulțumesc pentru întrebare. Nu știu dacă sunt eu chiar așa de optimist, oricum atitudinea mea este apropiată și de cea a Comisiei și de consensul între femei și BC. Cred că toate aceste instituții au această atitudine și cu toții recunoaștem că s-au făcut progrese. Nu mai suntem în 2014-2015. Am avansat de atunci, mai ales în ceea ce privește performanța creșterii și în anumite țări s-a intrat într-o nouă etapă. Spania este acum o poveste de succes, de exemplu, și există indicii care ne arată că depășim acel pesimism pe care l-am avut în trecut. Cred că un motiv pentru asta este uh, și faptul că s-a subestimat impactul negativ pe care îl avea consolidarea națională în 2011-2013. Dacă privim în trecut, ne dăm seama că uh, avem parte de un exemplu dacă, uh, de ce se poate întâmpla negativ dacă subestimezi externalitățile. Principalul argument pentru ajustarea politicii bugetare este faptul că politica monetară nu poate să facă mai mult decât a făcut deja. Cred că am fost destul de flexibil până acum. Însă nu putem să ne bazăm pe ea la nesfârșit. În următorii doi ani vom avea în continuare uh, rate do- ratele dobânzii stabile și scăzute, dar nu vom putea continua așa fără uh, efectele negative, fără externalitățile negative. Deci cred că mixul de politici a fost esențial atunci când a fost semnat tratatul de la Maastricht, dar cred că au fost prea optimiști atunci. atunci. Uh, în continuare, autoritățile naționale se gândesc că domeniul fiscal este în apanajul lor, deci mm, este foarte greu să argumentăm Uh, că trebuie o coordonare mai mare în numele uh, binelui european. Cam atât am avut de spus acum. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnul Tremuza. Grazie, președinte. Dear Professor Tigesen, uh, welcome. Stimate profesor Thyssen, bun venit la Comisia Econ. Mulțumim pentru raportul foarte interesant. Îmi amintesc ce a spus Nuria Rubini în 2009, că datoria publică avea să fie mama tuturor bulelor. Și în ceea ce privește analiza dumneavoastră, pe care ați făcut-o în ceea ce privește sustenabilitatea datoriei publice în, în zona euro și în țările din UE, mă întreb dacă nu cumva uh, sfârșitul programului de quantitative easing va avea un impact uh, pe termen lung în ceea ce privește sustenabilitatea datoriei publice. Dacă ne întoarcem la scenariul din 2010-2011, ne dăm seama că erau, erau uh, diferențe foarte mari între statele membre uh, în ceea ce privește datoria publică. Care este prognoza dumneavoastră? Considerați că trebuie să ne gândim la un impact foarte mare dacă relaxarea cantitativă se termină în 2 ani? A doua întrebare se referă la felul în care putem schimba compunerea bugetelor naționale atunci când vine vorba despre cheltuieli. Felul în care guvernele investesc, practic. Care este părerea dumneavoastră? Avem nevoie, la nivel european, să, să armonizăm uh, investițiile publice? Pentru că aceasta a fost o revendicare a Parlamentului, de fapt. Uh, am cerut un raport cu privire la, rapoarte, la aeroporturile fantomă. Știți că în multe țări din Europa s-au construit uh, aeroporturi în zone în care nu locuiește nimeni, dar uh, iată, acele clădiri sunt superbe. Avem uh, exemple de țări care investesc foarte mulți bani în uh, trenuri de mare viteză fără pasageri sau în um, autostrăzi foarte uh, frumoase, fără trafic. Apoi, credeți că trebuie să armonizăm, să, să există un fel de analiză europeană a, de costuri-beneficii pentru a armoniza uh, cheltuielile publice? Thank you very much for your remarks. Mulțumesc, domnule Tremosa, pentru întrebarea dumneavoastră. Îl respect pe colegul meu, domnul Rubini, și are dreptate. Datoria publică, într-adevăr, a fost mama tuturor bulelor, de mai multe ori. Și cred că și în Europa a fost cazul. Este greu de scăzut datoria publică odată ce a urcat. A fost mai ușor pentru țările care aveau datorii private mari să-și depășească uh, problemele. De exemplu, în Irlanda sau Spania, în care problemele au fost cauzate de uh, probleme la nivel privat în, uh, într-o primă instanță. Atâta vreme cât avem datorii publice la acest nivel mare, nu putem să garantăm că nu vor exista tulburări. Nu vor fi chiar atât de mari aceste tulburări precum în 2011, știm ce s-a întâmplat în Italia, însă recomandarea noastră este să se stabilizeze uh, Uh, costurile în ceea ce privește obligațiunile publice și cred că ar trebui să ne amintim că nu, BCE-ul nu favorizează anumite țări în fața altora. Este foarte important Și asta mă duce la a doua dumneavoastră întrebare cu privire la investiții. Firește că există standarde de investiții și sper că s-a văzut în planul Juncker că garanțiile guvernului și efectul de pârghie pot să atragă investiții și pot să uh, aducă o cerere stabilă de investiții de calitate. Așadar, criteriile în ceea ce privește productivitatea într-o analiză bună costuri-beneficii trebuie să fie luate în considerare. Oricum, la comisie se lucrează foarte bine și la BI la fel pe subiectul investițiilor și cred că se fac foarte mari progrese exact pe uh, ideile pe care le sugerați dumneavoastră. Domn- mulțumesc, doamna Matias. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea și pentru raport. Dumneavoastră ați susținut ideea că politica bugetară este prerogativa statelor membre. Și cred că știm cu toți în Parlament că pur și simplu nu este cazul. Sistemul de guvernanță a fost creat și pentru și guvernează, uh, condiționează statele membre dincolo de prevederile SGP. Intervenția Comisiei și instituțiilor financiare nu se limitează la politica fiscală. Se pare că domeniul său de intervenție este aproape nelimitat, uh, servicii publice, piața muncii și așa mai departe. În orice caz, aș dori să ne concentrăm pe câteva dintre ideile pe care le-ați uh, exprimat în raport. Ați spus în linii mari că o folosire neadecvată a politicii bugetare poate să ducă la o acumulare nesănătoasă de datorie și o scădere a efectivității politicii monetare, a eficacității. Totuși, nu sunt sigură ce înțelegeți dumneavoastră prin utilizare neadecvată în acest caz. Mie mi se pare evident că politicile de austeritate au, au subminat uh, politica monetară flexibilă. Ați vorbit despre Portugalia, țara mea, și ați vorbit despre impactul intervenției Troica, programului de intervenție Troica acolo, al Troicăi. Aș dori să vă întreb următoarele. Există doi factori care au contribuit la această nebunie. În primul rând, măsurile prociclice fiscale și dereglementarea pieței muncii. Așadar, aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră în acest sens și dacă doriți să discutăm în detaliu. Thank you, Mrs. Marisa Matias. Vă mulțumesc, doamna Matias, pentru pentru observațiile dumneavoastră, cât de critice au fost ele, cred că trebuie să facem o diferență foarte clară între o situație în care o țară se află sub program și gradul de intervenție este mult mai amănunțit față de un caz normal sub uh, pactul de creștere și stabilitate. Vă pot spune că la instituția noastră nu analizăm țările care se află sub program, pentru că există deja o supraveghere foarte amănunțită. Și cu privire la Grecia, nu ne aflăm aici pentru a supraveghea Grecia. E o categorie separată. Odată ce se pierde accesul la piețele internaționale financiare, e nevoie de un nou tip de aranjament și cred că acest fapt e de la sine înțeles. Și experiența ne arată acest fapt, inclusiv în vechile state, și se poate ieși dintr-un asemenea program într-o perioadă destul de uh, scurtă, cu anumite sacrificii, bineînțeles. Însă le-ați făcut cu diferite guverne în țara dumneavoastră. Așa că nu aș spune că e un eșec, însă bineînțeles că există o limită până, când se, până cât de departe se poate merge cu intervențiile și trebuie să fie menținută anumită suveranitate națională. Dacă e să vedem experiența altor țări, aceștia au o atitudine mai liberală în ceea ce privește recomandările Comisiei, poate prea liberală, dacă e să vedem ce au făcut cu recomandările pe țară unele state. Lucrurile nu sunt foarte impresionante și se pare că respectarea încetinește și acestea sunt decizii naționale de a proceda așa. Însă cred că nu se poate spune că, politic, că Uh, politica fiscală nu mai e o prerogativă a statelor membre. Și de aceea noi încercăm să le facem pe state să înțeleagă că există și efecte de spillover importante și așa mai departe. Eu am avut o atitudine critică sau nu am avut o atitudine critică la Consiliul Bugetar European cu ceea ce s-a întâmplat cu exercițiul 2014. S-a mers puțin prea departe. Uh, și în unele cazuri cu siguranță s-a mers prea departe. De aceea discutăm aceste aspecte fiscale tocmai pentru a evita alte tipuri de politică și sperăm să avem succes. Thank you. Um, I don't see... Da, mulțumim. Nu, Stan Gigol nu-l văd în sală. Domnul Coburn, vă rog. Uh, yes, we have... Uh... Da, avem sunet minunat. Mă bucur că sunteți alături de noi, domnule. Ați avut lucruri foarte interesante de spus. Ați participat la un eveniment deschis la 14 decembrie 2016 și apoi în iunie 2017 ați publicat primul raport în ceea ce privește uh, situația fiscală în zona euro. Ați spus că în 2018 o politică fiscală neutră este cea care ar fi cea mai bună pentru zona euro și cu asemenea politică fiscală ar putea fi pusă în aplicare prin uh, politici fiscale naționale diferențiate. E interesant, pentru că Comisia Europeană pare să fie foarte pornită pe ideea de a avea o politică comună fiscală în întreaga Europa. Și, bineînțeles, comentariile dumneavoastră, cu care eu sunt uh, de acord, intră în contradicție cu dorințele Comisiei. Aș vrea să faceți niște comentarii în acest sens, dacă doriți. Și apoi, și mai mult, săptămâna trecută, o comunicare de presă în legătură cu directiva împotriva spălării de bani, vorbeați despre politici pentru a evitarea eludarea taxelor. Sub directivă e, impos- e obligatoriu pentru director să minimalizeze pierderile pentru investitori și apoi în ceea ce privește minimalizarea impozitării, aici nu mai vorbim de ceva ce poate fi sancționat. Am discutat cu comisarul de resort săptămâna trecută și aceasta spunea că, da, evitarea plății taxelor trebuie să fie eliminată, deși nu cred că a înțeles care e diferența între evaziune și evitare. Atât de mare era dorința sa de a avea mai multe mijloace pentru Uniunea Europeană și probabil era foarte intimidată de Brexitul care se apropie și vidul care va fi lăsat de plecarea Regatului Unit. Eu vin din Scoția și mă interesează foarte mult asemenea aspecte. Cred că e o confuzie în termen, e foarte clar pentru, vor, pentru vorbitori de limba engleză tot ce ține de fiscal și taxation, însă vă va răspunde invitatul nostru. Vă mulțumesc, domnule Coburn ați uh, mi-ați luat înainte cu una din observațiile pe care vreau să le fac între uh, evitarea plății taxelor, evaziune fiscală. Sunt chestiuni microeconomice care duc la rezultate diferite. Evitarea taxelor are consecințe importante, însă nu e foarte clar ce relație are cu politicile macroeconomice. În Regatul Unit, au fost armonizate regulile pentru, evaziun, pentru evitarea plății taxelor și există armonizare fiscală în anumite zone care rămân controversate, cum ar fi impozitarea corporațiilor și așa mai departe. Am pus accentul pe diferențiere și asta pentru că există riscuri în asocierea celor două aspecte nu înseamnă că politicile fiscale trebuie să fie aceleași, trebuie să fie diferențiate în funcție de situația națională, de sustenabilitatea datoriei, momentul în care se va afla economia în funcție de stabilizare. Deci nu este neapărat o legătură, o legătură evidentă care să fie între cele două subiecte. Eșecurile pe care le-am văzut în trecut Cred că dacă ar fi existat niște inițiative comune, atunci aceste inițiative care au existat erau prea comune și prea asemănătoare în țări diferite. De exemplu, după criza financiară, în 2007-2008, când majoritatea țărilor erau în expansiune și erau încurajate să, o facă să continue să facă tot așa. Au fost niște recomandări care au mers prea departe, apoi ne-am confruntat cu criza, uh, și Comisia spunea că avem un program de redresare europeană și trebuie să fie mai mult de și jumătate expansiune pentru toată lumea. Aceste au fost expuse acele țări care aveau finanțe publice slabe. De aceea s-a ajuns la problemele pe care le-am văzut. Există apoi diferite uh, perturbări, tendințe pe piață, apoi a fost o tendință de consolidare pentru toată lumea, ceva ce nu era valabil din nou pentru toate țările. E nevoie de reguli echitabile pentru armonizare fiscală și pentru controlarea evitării plății impozitelor într-o manieră mai bună. Mulțumim, domnul Bernard Mulon. Bonjour, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Când am citit primul raport al instituției dumneavoastră, am fost cam dezamăgit. De fapt, acest Consiliu Bugetar European independent, e independent de Comisia Europeană, însă citind raportul nu resimțim acest lucru. Nu există nicio propunere concretă. Sunt de acord când spuneți că uh, Germania trebuie să folosească de marja bugetară pe care o are pentru a face investiții în infrastructură națională, ceea ce ar duce la o creștere economică în zona euro. E regretabil și faptul că nu vorbiți despre punctele minus structurale din zona euro, de exemplu anumite flexibilități care împiedică ajustările monetare și faptul că există probleme între statele membre. Apoi, datorile publice ale statelor membre care pun în pericol per viitorul generațiilor viitoare. Ce intenții aveți uh, în viitorul raport în ceea ce privește niște măsuri concrete, astfel încât statele membre să nu mai fie slujitoarele piețelor financiare internaționale? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mono. Eu cred că suntem independenți de Comisia Europeană, deși poate e greu de observat în raportul nostru actual. Uh, da, avem aceeași poziție cu Comisia în ceea ce privește recomandările pentru 2018 și analizele din spatele recomandărilor. Nu, sunt, nu existăm ca să criticăm Comisia tot timpul. Dacă suntem de acord cu ei, o spunem. Și pe aceste chestiuni suntem de acord cu Comisia Europeană însă nu am uh, fost supuși niciunor presiuni din partea Comisiei Europene. Tot ce am făcut a fost independent și membrii noștri au propriile reguli. Avem uh, propriile noastre presiuni care vin din, de la colegi, de la alții, din mediul academic, care ne spun să spunem adevărul. Nu cred că ar trebui să fim criticați pentru apropierea de comisie. În următorul nostru raport lucrurile vor fi mai bine detaliate și atunci vom vedea care este interacțiunea dintre statele membre și comisie și această interacțiune a dus la niște reguli atât de complexe și atât de greu de gestionat încât vedem ceea ce se întâmplă. Cred că acolo vom avea spațiul de care avem nevoie astfel încât să spunem ceva diferit față de ceea ce se regăsește în comunicările comisiei. Nu avem încă o poziție finală. Da, ați avut niște puncte critice foarte importante, că mai există și alte probleme în zona euro. Într-adevăr, există astfel de probleme, nu cred că pot să fie rezolvate prin dizolvarea Uniunii Monetare, flexibilități crescute. Bineînțeles, există procedura de dezechilibru macroeconomic care analizează asemenea chestiuni, dar e o procedură care nu e prea activă în acest moment. Sunt indicatori care sunt monitorizați de comisie, însă e un lucru și mai dificil decât uh, monitorizarea sub pactul de creștere și stabilitate. Poate că aceste lucruri au devenit foarte mult prea complexe. Când am văzut um, dezechilibru macroeconomic, am văzut că a fost uh, cumva neglijat și ne-am axat pe toate dezechilibrele existente în economie. Însă important e să continuăm să ne bazăm pe mecanismele pe care le avem astfel încât să avem un avantaj. Uh, în vremuri dificile, în ultimii cinci ani, uh, importante sunt și exporturile. Am văzut că toate statele din zona euro s-au, conf- confruntat și cu un surplus, așa că nu cred că e o situație fără ieșire, consider eu. Mulțumim, dacă dorește cineva să intervină sub procedura CHDI, însă avem doar două minute. Dacă nu, putem să încheiem acest schimb de opinii. Cred că a fost foarte, o discuție foarte interesantă și pe mine m-ați convins cu evaluarea dumneavoastră a stadiului actual în care ne aflăm cu redresarea. E o redresare ciclică. Mai există încă o serie de componente care ne arată că mai e nevoie de multă muncă și, bineînțeles, e nevoie de politici naționale bune, atât economice cât și fiscale, dar și o coordonare eficientă. Nu avem acum instrumentele pentru a pune în aplicare coordonarea de care e nevoie, E o lecție pe care trebuie să o învățăm. În teorie ne-a spus că procedura de dezechilibru macroeconomic, dezechilibru macroeconomic ar putea să intervină, însă nu știu cât e de realist și dacă se va produce același efect pe care l-am auzit uh, exprimat într-un mod negativ de colegii din sală. Așa că probabil există această necesitate de a merge spre o aprofundare a integrării fiscale. Bineînțeles, mai există și pași intermediari care pot fi făcuți, cum ne arată și documentul Comisiei. și apoi niște componente centralizate de politică fiscală în uh, mix cu unele naționale și o capacitate de a ne orienta cu a doua componentă după prima E un domeniu care, pe care trebuie să îl explorăm mai bine, cu un mecanism bazat pe stimulente. Ceea ce face planul Juncker e de fapt o încercare de a merge în această direcție. Încercăm acum să îmbunătățim și calitatea investițiilor, nu doar cantitatea lor, în trialogul în desfășurare, pentru că acolo ne ocupăm de lucrurile cele mai relevante nu doar de fiscalitatea agregată, ci și de calitatea compoziției cheltuielilor și apoi investițiile în diferitele sectoare și în interiorul sectoarelor. Așa că vorbim de o sarcină foarte complexă și plină de provocări care ne așteaptă. Să trebuie să spun că Rolul Consiliului uh, Bugetar European e crucial, astfel încât să putem avea o bună analiză și o abordare inteligentă a tuturor acestor chestiuni. Așa că există acest uh, joc între diferiți actori acum și aștept cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră și cu Consiliul dumneavoastră, astfel încât să ne aducem aportul spre niște politici mai democratice, mai transparente și o coordonare politică în aceeași linie. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Două minute de pauză, după care trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Stimați colegi, haideți să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, un prim schimb de opinii cu privire la dosarul legislativ, propunerea de directivă, astfel încât să se ofere mijloace autorităților de concurență din statele membre, astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor pe piața internă. E un dosar, așa cum știți, foarte important și asta și pentru că e un dosar sub codecizie, sub concurență, dezvoltare. Și e un, un dosar care se adresează unor chestiuni foarte importante. Raportor este domnul Schwab. și știți că am organizat și un seminar pe subiect. Grupul de muncă al Consiliului și-a început deja munca asupra propuneri legislative pe timpul președinției malteze și acum continuă această muncă sub președinția estonă. Domnule raportor, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Mă bucur că azi avem ocazia de a discuta pentru prima dată despre această propunere, o propunere importantă cu privire la rețeaua europeană în domeniul concurenței plus. Cum spunea domnul președinte, e o dezvoltare importantă a unui domeniu important în Uniunea Europeană. Comisia prin această pro, face acum această propunere și cred că ne arată două lucruri acest fapt. În primul rând, Comisia are încredere mare în acest Parlament pentru că e a doua propunere legislativă în domeniul dreptului concurenței care trebuie să treacă prin Parlamentul European. Cred că împreună cu colegii raportori din umbră cu care m-am întâlnit deja și ne vom mai întâlni, vom face tot ce ne stă în putință astfel încât să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și încrederii care ne-au fost oferite. În al doilea rând, domnule președinte, în acest domeniu există anumite aspecte care pot și trebuie să fie îmbunătățite. Apoi, există aici competențe europene, unde probabil avem cel mai mare potențial de a interveni la nivel european și unde avem cele mai mari competențe. Și de asemenea e nevoie de un instrument foarte flexibil astfel încât să rezolvăm și această dilemă. Pe de o parte ne dorim certitudine juridică pentru părțile implicate, dar și flexibilitate pentru comisie. Cum putem asigura acest echilibru? Cu siguranță acesta va fi punctul central al dezbaterilor care vor avea loc în următoarele luni. Apoi aș dori să vă mai spun, comisia ea însă își va fi afectată de asemenea măsuri. Uh, Vorbim de articolul 102 din dreptul concurențial la nivelul statelor membre. Pe de altă parte, evident faptul că vor exista domenii suprapuse, reciproce, pe autoritățile statelor membre când pun în aplicare dreptul european. Pe de o parte, ne dorim să existe o aliniere cât mai mare a punerii în aplicare a legislației și apoi trebuie să existe destulă de flexibilitate pentru autoritățile naționale de concurență, astfel încât acestea să își îndeplinească sarcinile în cadrul național care le-a fost delimitat și pe viitor. O punere în aplicare eficace a dreptului concurenții în Uniunea Europeană ar duce la o piață internă care să funcționeze și mai bine. Un lucru care, bineînțeles, de care ar beneficia atât companiile cât și consumatorii europeni. europeni. Niște standarde minime sunt importante, ar duce la o mai mică diferență între statele membre, la eliminarea barierelor pe piața internă și ar fi foarte important și pentru programele existente în domeniu. Cred că putem saluta această propunere a Comisiei, însă există anumite puncte unde noi, Parlamentul, ca colegislatori, ar trebui să le analizăm mai cu atenție. Primul punct care e important pentru mine, articolul 3 din propunerea de directivă, în articolul 3 se pre, se prevede, se menționează faptul că există o carte europeană și care, carte europeană care trebuie să fie utilizată și în comportamentul autorităților naționale de concurență. Există această carte a drepturilor fundamentale europene, deja existentă, și ar trebui să fie deja clar că situația trebuie deja să arate așa. Pentru a intra în termeni mai concreți, ce înseamnă în dreptul concurențial această carte europeană a drepturilor fundamentale, fără să se intervină asupra autorităților naționale, dreptului, uh, național, fără să fie modificate acestea foarte mult, trebuie să existe totuși niște cele mai bune practici, niște puncte cheie care sunt importante din punct de vedere procedural în aceste domenii. Aceeași uh, chestiune este valabilă și pe faptul că aceste proceduri de care e nevoie, dacă trebuie să existe o singură procedură sau să fie valabile și în alte proceduri. Sunt puncte care trebuie să fie clarificate. Un al doilea punct în ceea ce privește articolul 8. Și aici trebuie să ne asigurăm că autoritățile au, că companiile au drepturile de care au nevoie în ceea ce privește concurența, trebuie să se găsească un echilibru bun în punerea în aplicare eficientă a dreptului de concurență și să se respecte principiile importante din statul de drept, așa cum apar în Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale. măsurile de care e nevoie. Interesant e faptul că în cele mai noi decizii, Comisia, mai ales în ceea ce privește piața digitală, a intrat într-o discuție dacă în anumite cazuri singulare nu ar putea să fie posibil să se ia și măsuri unice, măsuri care să fie luate o singură dată. Sunt propuse asemenea măsuri în propunerea Comisiei pentru statele membre, pentru autoritățile naționale de concurență din ele. Pe de o parte li se spune ce să facă, pe de altă parte Comisia Europeană apoi nu le dă posibilitatea de a fi implicați în procedură de a fi implicat în procedură. De aceea trebuie să vedem cum, fie, cum pot să fie împăcate ambele părți. Apoi, dacă sunt bine reglementate aceste proceduri de care e nevoie. Există și acele angajamente, commitments și diferite acorduri care există între calteru, între Comisia Europeană. Noi vrem să ne asigurăm că întreaga procedură ține de aceste standarde minime și este acoperită prin acestea. Apoi, în ceea ce privește taxele, aici toate statele membre ar trebui să introducă un plafon de 10%. Și dacă așa stau lucrurile, în practică se pune următoarea întrebare. De ce să existe un asemenea prag pentru toate statele membre? E nevoie de o aliniere în acest domeniu, dar e o aliniere pe care trebuie cel puțin să o verificăm. Apoi, cum trebuie să fie făcută această verificare a plafonării? Pe ce bază? Și aici unele părți interesate au avut niște contribuții interesante pe care ar trebui să le discutăm în cadrul comisiei noastre. Și la punctul 4, la articolul 18 privind despăgubirile, dacă putem să îl amintim și pe acesta din nou aici. Și pentru că ne dorim să existe și un sistem voluntar în ceea ce privește despăgubirile, înainte să se intre în uh, proceduri penale, astfel încât consumatorii, piețele să fie cât mai bine protejate. De aceea ne-am gândit dacă ar fi bine să reluăm acest punct aici. Cred că propunerea în mare măsură e bine echilibrată, însă mai trebuie să clarificăm anumite aspecte și anume când intervine o solicitare la Comisia Europeană. După aceea, cum este transmisă mai departe informația spre autoritățile naționale de resort, dacă ne dorim să avem un ghișeu unic și în acest domeniu. Însă cred că apar asemenea aspecte și în propunerea făcută de comisie. Termenul pentru un proiect e data de 19 iulie, dezbaterile 90 octombrie și amendamentele pot fi depuse până în data de 20 octombrie, iar apoi la data de 4 decembrie ne-am dorit să votăm acest raport. Și de aceea uh, ne dorim ca poate să președinția estonă să încheiem cu acest dosar legislativ. Acum aștept cu nerăbdare sau de intervențiile raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Mulțumesc și pentru faptul că ne-ați prezentat calendarul. Este un calendar ambițios, dar realist. Primul raportor în umbră, domnul Zani. Domnul Sani. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru această prezentare foarte cuprinzătoare Aș dori să-l felicit pentru faptul că a menționat toate elementele importante. După cum ținem minte, în raportul anual privind concurența, pe care l-am redactat eu la momentul respectiv, am spus că dorim să consolidăm puterile autorităților naționale de concurență pentru a debloca potențialul cooperării europene. Acum ca raportor în umbră în numele grupului meu, sunt foarte nerăbdător să văd primul proiect al raportorului. Mă mulțumește faptul că și comisarul a fost foarte deschis acestei uh, cerințe din part, venite din partea Parlamentului European. Sperăm că pe viitor pozițiile celor două instituții vor, se vor apropia și mai mult pe această temă. Acum aș dori să subliniez trei aspecte pe care sugerez ca raportul să le includă în proiect. În primul rând, un lucru foarte important pentru grupul S și D. Independența în ceea ce privește leadership-ul. Trebuie să fie foarte clar că independența directorilor acestor uh, autorități naționale trebuie să fie garantată în toate statele membre. De exemplu, numirea directorului Autorității Naționale pentru Concurență nu se poate baza pe considerente politice. Se poate baza doar pe experiența profesională. Aș mai dori să subliniez că stimulentele acestea pe care le acordăm autorităților naționale de concurență trebuie să, fie, trebuie să meargă mână în mână cu finanțarea necesară. Finanțarea autorităților naționale de concurență nu se poate baza doar pe amenzi, pe faptul că acestea impun amenzi. Există anumite state membre practici foarte bune pe care le putem folosi drept model. În ceea ce privește finanțarea, mai adaug uh, un lucru. Sarcina ANC-urilor și a DG Competiție de la Comisie nu este doar de a furniza un mecanism de control, ci de a furniza un serviciu companiilor. Le garantează că pot uh, funcționa într-un mediu concurențial real, în care nimeni nu poate abuza, fără consecințe, de regulile concurenței. În cele din urmă, domnule președinte și domnule raportor, subliniez faptul că este extrem de importantă armonizarea regulilor acestora din punctul de vedere al luptei împotriva corupției. Ar trebui să subliniem aceste lucruri, uh, de asemenea, în proiectul de raport. Acestea fiind spuse, cred că putem uh, să ne apropiem de un raport cât mai complet și mai complex. Cred că vom colabora foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Starbati. Domnul Starbati. Grupul ECR consideră că a fost nevoie de ceea ce a făcut Comisia. În primul rând, ne dorim să nu fie efectată concurența, arbitrajul pe concurență și apoi Ceea ce apare în directivă pare să fie potrivit, standarde minime în ceea ce privește independența, mandatul autorităților naționale de concurență, toate acestea pot să ducă la o îmbunătățire a dreptului concurențial. Directiva respectă diferențele dintre statele membre și le oferă marjă de manevră pentru tradițiile naționale și este respectat și principiul subsidiarității. Legătura între finanțare apare în această propunere a Comisiei Europene. ECR-ul e foarte important, de a, e interesat de drepturile consumatorilor și dreptul de cartel și ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă, de exemplu, în Austria cu diferitele autorități de transport și acoperirea acestora. Uh, Independența autorităților naționale de concurență este foarte importantă pentru ECR. După un studiu, conform unui studiu OCDE, peste 70% din uh, cei din mediul privat consideră că situația ar fi mai bună dacă ar exista o dereglementare. Trebuie să existe un tratament egal al actorilor de pe piață. ECR-ul e foarte interesat de acest aspect. ECR-ul sprijină propunerea Comisiei pentru că există această nevoie de a evita arbitrajul concurențial. E nevoie de un ajutor îmbunătățit, programe, standarde minime pentru autoritățile naționale de concurență, care ar putea să îmbunătățească situația actuală. Însă nu ne dorim să uh, creăm un nou strat de birocrație de la Bruxelles. Vă mulțumim! Thank you. Mulțumesc, domnul Ieșec, ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a asigura concurența, deci asigurarea concurenței loiale este esențială pentru funcționarea pieței unice. Ar trebui să încercăm ca ONG-urile să dispună de mijloacele și instrumentele necesare pentru a aplica așa cum trebuie regulile europene din acest domeniu. În ceea ce ne privește, grupul ALDE dorește să sublinieze câteva aspecte importante. Câteva dintre ele au fost menționate deja. În primul rând, sancțiunile, amenziile. E nevoie de acestea pentru eficiență și pentru a descuraja încălcarea regulilor de către companii. Sancțiunile trebuie să fie armonizate în Uniunea Europeană și trebuie să fie și proporționale cu dimensiunile întreprinderii ca să se țină seama de specificitățile IMM-urilor. Obligativitatea plăților este esențială, evident. Aici e nevoie de prevederi foarte aspre. Schimbul de informații între ANC-uri și comisie, pe de parte și apoi între ANC-uri, între ele, pe de altă parte, toate acestea sunt importante și ele. Trebuie să ne asigurăm că ANC-urile sunt independente și imparțiale. Trebuie să vedem dacă prevederile care vizează puterile de anchetare ale ANC-urilor ar putea fi uh, consolidate cumva. Iar în ceea ce privește resursele financiare și umane, Comisia, bineînțeles, nu poate să facă munca tuturor ANC-urilor. Ele trebuie să își trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor pe care le avem de la ele și pentru acest lucru trebuie să aibă resursele necesare. Domnule președinte, sunt sigur că alături de ceilalți raportori din umbră și cu domnul raportor principal vom putea ajunge la un proiect de raport satisfăcător. Mulțumesc! Doamna Lopez Bermejo nu este prezentă de la GUE, așadar pentru vers este Sven Giegold. Da, în primul rând vă mulțumesc din partea domnului Michel Raimond, care a colaborat împreună cu domnul Schwab. Din păcate, stânga nu e aici, însă concurența este un, princip, un principiu capitalist. Pentru din partea domnului Michel Raimond, vă face câteva observații scurte. Noi, verzii, sprijinim propunerea comisiei. Considerăm că este o propunere bună, lucru pe care l-au menționat deja și colegii mei pentru că corespunde cu experiența pe care o avem, de exemplu, în domeniul spălării de bani, unde avem acele Financial Intelligent Units, care sunt niște autorități independente, uh, care funcționează pe baza dreptului european în toate statele membre, vor funcționa. Așa că principiul independenței și competențelor sunt reglementate. Și e important să existe asemenea reguli și structuri și în cazul concurenței. Verzii vor fi foarte atenți să apară aici și subiecte cum ar fi conflictul de interese, uh, și apoi um, interjocul între interesul public și privat și acolo să existe regulile de care e nevoie. Și la nivel național, ca la Bruxelles, nu trebuie să permită ceea ce din păcate pe a fost uh, posibil și e posibil pentru DG concurență, care sunt, au uh, competențe în acest cadru și au și mandate private în diferite consilii. Ele, asemenea, autorități ar trebui să lucreze doar pe mandatul pe care îl au ele. Pentru că sau pentru că au tot trecut prin această ușă rotativă, acest DG de la DG Com la DG concurență și asemenea lucruri trebuie să fie interzise, mai ales la nivel național. Pentru noi e important ca toate autoritățile de concurență să poată să dea amenzi administrative. Până acum nu s-a întâmplat așa, de aceea propunerea Comisiei e bună și în acest sens. Pentru noi hotărătorie și faptul că responsabilitatea pentru posibile amenzi să fie uh, asupra întregii întreprinderi. Unii actori ne spun, am auzit din partea lor, că și-ar dori ca să fie responsabilă Există un fel de responsabilitate de la compania mamă la compania fică, dar lucru și o delegare a responsabilității. Așa ceva nu trebuie să fie posibil. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea. Permiteți-mi să mai fac și o observație personală despre care n-am discutat cu Michel. Domnule Schwab, cred că trebuie să apărați acum o mare tradiție, CDU-CSU. Dacă e să zic că urmașului Oicon și a multor altora sunteți. Și domnul Stabati a am auzit intervenția dumneavoastră și cât de mult ați făcut trimitere la drepturile fundamentale. Dreptul la informații pentru companii. Instituțiile trebuie să își asume responsabilitățile. și nu pot să aibă să apeleze la un drept la secretul informațiilor în fața unei autorități naționale. Trebuie să se găsească un echilibru în documentul Parlamentului între principiile care apar în Carta Drepturilor Fundamentale și între procedurile împotriva cartelurilor și abuzurilor pe piață. Dacă facem modificări în acest echilibru, aceste modificări trebuie să fie și ele echilibrate și nu putem să ne comportăm uh, de parcă am avea de a face cu am, niște încălcări foarte speciale a drepturilor fundamentale în acest domeniu, ci trebuie să ne asigurăm că ținem cont de cei care au fost afectați pe piață și ceea ce s-a întâmplat pe piață. Mulțumesc. Barbara Capel nu este prezentă, nu mai sunt nici vorbitori în partea altor grupuri. Așadar avem o listă de vorbitori. Kirsten Cresen, director de la DG Concurență, se află alături de noi și aș dori să-i dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru comentariile foarte interesante pe care le-au adus vis-a-vis -vis de propunerea noastră. Este extrem de important să colaborăm cu Parlamentul European și noi salutăm uh, faptul că Comisia Econ este competentă pe fond aici. Ați fost niște parteneri de nădejde în ultimii 10 ani pentru punerea în aplicare a regulilor fiscale europene, adică autoritățile naționale au fost acești parteneri de încredere, dar cu toți suntem de acord că ar putea să te descurce mai bine dacă ar avea resursele necesare despre care vorbim în propunerea noastră sancțiunile, procedurile de clemență și așa mai departe. Este o propunere foarte importantă pentru a consolida legislația în domeniul concurenței la nivel național. Trebuie să ne asigurăm că ANC-urile au garanțiile necesare în vederea luării de decizii în mod independent. Astăzi ascultăm și dorim să vedem care sunt opiniile dumneavoastră fără a aduce atingere altor poziții ale comisiei, trebuie să spun că sunt câteva aspecte importante pe care le-ați menționat dumneavoastră și pe care doresc să le subliniez și eu. În primul rând, independența. Independența ONG-urilor este extrem de importantă pentru o punere în aplicare eficientă a legislației. Regulamentul 1 nu prevede anumite condiții obligatorii privind independența, ANG-ul în orice caz trebuie să fie imune la influențele directe sau indirecte din partea anumitor organisme. În trecut am constatat că anumite ANC-uri nu au fost suficient independente și ele ni s-au adresat, dar nu am avut un temei juridic adecvat pentru a le ajuta. Sperăm că prin această propunere vom rezolva acest neajuns. Aici avem abordare echilibrată, avem anumite garanții minime, cheie, dar nu încercăm să fim prea prescriptivi. Am luat note de toate ideile prezentate de raportorii din umbră și de domnul raportor. Dreptul companiilor de a se apăra. Acesta trebuie să fie respectat. Propunerea noastră vine cu un mesaj foarte clar în acest sens. Propunerea noastră încearcă să atingă un echilibru foarte delicat între obligațiile ANC-urilor, pe de o parte, și pe de altă parte garanțiile de care au nevoie pentru a-și exercita puterile. Nu trebuie să perturbăm acest echilibru. Dacă am da prea multe detalii în acest context, am putea interfera practic cu tradițiile juridice din statele membre sau chiar cu anumite anchete în domeniul concurenței din statele membre și atunci nu ne mai atinge obiectivele. Tocmai de aceea avem câteva trimiteri la principii generale din dreptul european și acea trimitere generală la Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Toate reprezintă anumite temeri pe care ne putem baza dacă se face abuz de putere. Clemența, de asemenea, este un element important. Companiile trebuie să fie stimulate să facă apel la procedurile de clemență în întreaga Europa și propunerea noastră ne prin propunerea noastră ne asigurăm că există siguranță juridică pentru aceste companii care doresc să denunțe anumite carteluri secrete. Ca să respectăm diferențele între programele de clemență din statele membre, în primul rând trebuie să ne asigurăm că fiecare stat membru are o astfel de procedură care permite ANC-urilor să, să ofere atât imunitate cât și reducerea ale sancțiunilor în aceleași condiții și, în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că există o aplicare identică în toate statele membre pentru aceste proceduri. Și aici încercăm să atingem un echilibru între menținerea stimulentelor pentru companii, care trebuie să folosească procedurile pe de-o parte și pe de altă parte utilizarea eficientă, adică abordarea eficientă a cazurilor. Nu trebuie să perturbăm regulile existențe în ceea ce privește clemența, pentru că acestea funcționează bine deja de 10 ani și trebuie să menținem flexibilitatea actuală, de care toată lumea, despre care toată lumea a avut uh, vorbe de laudă. Trebuie să ne asigurăm că există și sancțiuni și amenzi pe care ANCR le vor putea colecta. De aceea permitem ancr să impună amenzi asupra firmelor mama și succesorilor legali. În concluzie, această propunere este foarte importantă pentru funcționarea pieței unice. Noi salutăm ideile care vin în uh, favoarea consolidării propunerii și sperăm că veți ajunge la un raport foarte bun cât mai repede. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sper, domnule Schwab, că vom putea respecta calendarul. Domnul Schwab are cuvântul pentru încheiere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi spuneți să fiu succint, nu voi vorbi pe marginea tuturor aspectelor menționate de colegii mei. Aș dori să le mulțumesc doar pentru spiritul de bună cooperare de care au dat dovadă și Domnului Gigol, aș dori să, să pe domnul Gigol aș dori să rog să-i urez la mulțumim domnului Raimon, probabil că din cauza aniversării sale nu poate să fie alături de noi. Au fost mai multe aspecte abordate din toate părțile, din toate perspectivele. Important este să găsim un echilibru adecvat. Chiar și domnul Gigol a spus spre final, finalul intervenției sale că principiul statului de drept trebuie să fie respectat chiar și aici. Asta trebuie să, către asta trebuie să tindem noi în același timp menținând flexibilitatea. Sunt de acord și cu Comisia acum că propunerea este foarte bună, dar totuși la Parlament va avea loc o dezbatere și vor, veni câteva, vor surveni câteva schimbări. Considerăm că putem îmbunătăți puțin această propunere a Comisiei. Întrebarea este ce putem face în acele domenii care există, în care există deja măsuri uh, de mai mulți ani cum putem include în propunere și chestiunile care țin de controlul um, fuziunilor, fără să distrugem sisteme care funcționează foarte bine. Am dorit să reparăm problemele din sistem, acolo unde apar acestea, dar în același timp să nu alegem atingere sistemelor care funcționează bine deja. Deci este un echilibru foarte greu de atins. Economia socială de piață lui Erhard reprezintă un punct de pornire esențial – și mulțumesc domnului Gigol pentru faptul că a menționat acest lucru și îl includ pe domnul Starbati aici. Cu siguranță veți avea alte opinii cu privire la felul în care să punem în aplicare toate aceste principii, dar consider că vom putea să ne ținem de calendar, să avem un schimb de opinie foarte rodnic și Comisia, alături de ANC-uri, se vor putea găsi într-o poziție foarte bună pentru a pune în aplicare acestei directivă. Mulțumesc foarte mult! Vă mai readuc aminte care este calendarul. Termenul Deci, prezentarea proiectului 9 octombrie, termenul prin amendamente 20 octombrie, examinarea amendamentelor 20 noiembrie, votul la ECON decembrie. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, toate secțiunile. Raportor pentru aviz, Marcus Ferber. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că procedura bugetară la Econ e subiectul cel mai iubit și că uh, rămâne doar pre cei de la președinție aici. Da. Sau suplean, se întâmplă din nou același lucru. Sunt uh, puncte importante pentru anul viitor. Există cele trei agenții importante pentru anul viitor, care apar aici în acest document. Aceste trei instituții trebuie să fie uh, bine finanțate pentru că au aceste um, competențe de supraveghere și impunerea respectării normelor. M-am întâlnit cu cele trei autorități și mă bucur foarte mult că și-au făcut timp în procedura bugetară Uh, e foarte interesantă și pentru ele. Am uh, făcut o comparație între EOPA și uh, previziunile autorităților. Există o acoperire, înseamnă că se ajunge la ceea ce am convenit în anul 2011 în ceea ce privește personalul în acestea și ar fi dorit cu două locuri în plus față de ceea ce apar în plan, diferite, sistem, diferite proiecte IT care să fie înlocuite, însă avem o listă cu aceste proiecte IT să vedem ce care sunt ele, cred că pot fi îndeplinite și aceste dori, dorințe. ESMA are 156 de locuri, 156 de locuri la ESMA, are șap- a anunțat cu șapte uh, posturi mai puțin decât în planul făcut. Totul are de a face și cu regulile de finanțare existente astăzi, astfel încât autoritățile naționale nu au fost dispuse să ofere mai mulți bani ESMA. Și de aceea putem trage concluzia, pe de o parte, că există aceste resurse restrânse, astfel încât agențiile europene trebuie să-și facă doar sarcinile pentru care au un mandat. După finanțare, trebuie să ne mai punem alte întrebări importante. Știu, cadrul important e și cel legat de, un cadru important e și cel legat de revizuire, revizuire pe care o așteptăm, Însă eu cred că o traiectorie de viitor bună ar putea să arate în felul următor. Ce implicați pe piață, participanții de pe piață, măcar cu o parte să participe la finanțarea uh, autori, acestor uh, autorități europene de supraveghere, ceva ce nu putem rezolva doar prin intermediul raportului nostru. Legat de Brexit, toate cele trei agenții sunt, bineînțeles, uh, atinse într-un fel sau altul de Brexit și și pe piețe, pentru că există aceste rezultate concrete asupra piețelor financiare europene. Din nou intervine întrebarea legată de personal, finanțare, capacități, toate trebuie să fie bine finanțate și să aibă personalul de care au nevoie, dar trebuie să se țină cont și de, această situație specială, mai ales în legătură cu autoritatea bancară europeană, care după Brexit nu poate să mai rămână la Londra. Bineînțeles, vor interveni aici niște costuri și atunci cine trebuie să răspundă de aceste costuri? Eu, ca raportor, uh, sunt uh, pentru principiul cauzatorului aici, și anume să nu suportăm noi aceste costuri. Dacă și de aceea cred că ar fi corect ca aceste costuri să fie suportate de Regatul Unit. Apoi e și o bună or e bună și o bună ocazie să ne gândim la o restructurare a autorităților europene de supraveghere și cum am putea economisi. M-am gândit cum am putea face economisiri ESMA în Paris pe metru pătrat în uh, Um, Paris plătește un preț foarte mare. EIOPA la Frankfurt plătește pe metru pătrat peste 29, ceva, uh, virgulă ceva euro pe lună. Sunt niște prețuri foarte ridicate, dacă ne gândim. Și există aceste diferite prețuri în funcție de uh, locul unde și-au sediul autorităților. De aceea ne-am putea gândi că ar putea fi fuzionate o parte din aceste autorități, astfel am putea să facem economii importante. Cam atât din partea mea ca raportor și tocmai am fost informat că rămân la președinție, voi continua în limba engleză. Vom începe cu socialiștii. Oleg, ai cuvântul. Tack för ordet. <clears throat> Jag vill tacka Ferbe för en kort och koncis rapport, liksom rapport... Mulțumesc foarte mult. Acest raport este foarte bun, foarte clar și precis și ca raportor din umbră cred că trebuie să ne asigurăm că există suficiente resurse pentru cele trei autorități de supraveghere. Rolul lor este decisiv în a ne asigura că legislația europeană se aplică așa cum trebuie și că uh, Uh, putem să beneficiem în continuare de stabilitate financiară. De asemenea, vom putea avea piețe financiare mai stabile și vom putea proteja consumatorii mai bine cu ajutorul lor. Tot în ceea ce privește autoritățile de supraveghere, aș dori să subliniez importanța pe care uh, o are rolul acestora, uh, cum este el acordat prin Consiliul PEP și de, și de Parlament. Autoritățile doresc să își extindă mandatul. Trebuie să ne asigurăm că uh, au resursele necesare pentru a-și implementa mandatul. Mutarea de la Londra a Autorității Bancare Europene este o problemă mare. Costurile suplimentare trebuie să fie plătite de Regatul Unit în totalitate. Nu cred că o altă soluție ar fi de bun simț. Acordurile trebuie să fie respectate, e clar acest lucru. Și sper că vom avea parte de o bună cooperare și vom avea rezultate bune. Mulțumesc! Mulțumesc, Ole, din partea ECR. Domnul Ștarbati va lua cuvântul. Thank you, Shea. Thank you, Mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de aviz. Voi vorbi în numele lui Sander Lunes, care n-a putut să fie aici astăzi. Mă bucur să spun că suntem de acord cu majoritatea propunerilor raportorului. Suntem de acord de asemenea cu apelul la reforme structurale pentru politici fiscale responsabile. De asemenea, este binevenită um, trimiterea la volumul de lucru al, uh, uh, care se schimbă al acestor autorități. Um, și având în vedere schimbarea mandatului lor, trebuie să li se aloce și resurse adecvate. Ați vorbit despre posibilitatea de a introduce taxe pentru participanții de pe piață. Nu mi se pare o uh, idee bună să excludem rolul autorităților naționale financiare. Aceste autorități trebuie să-și folosească bugetul în mod uh, înțelept și la, pa, la paragraful 7, când se propune fuzionarea, mie mi se pare că e mai bună o altă abordare. În loc să vorbim despre fuzionarea unor agenții, aceasta la urmă, urmă este o decizie politică, cred că ar fi mai înțelept să facem referire la criteriile de eficiență. După părerea noastră, acest criteriu ar trebui să fie esențial și ar trebui să îl luăm în considerare atunci când uh, uh, se mută sediul EBA și cred că lasă destul uh, marjă de acord aici. Și așteptăm să, colo- să colaborăm. Mulțumesc, salutări domnului Luns. Văd că este un singur liberal în sară, dar nu veți vorbi dumneavoastră în numele domnului Torvalds. Din partea GUE, Miguel, te rog. Bun dia. Bun, uh, uh, Bună ziua. Am citit avizul și ne ridică câteva întrebări foarte pertinente. Cu siguranță sunt foarte importante aceste autorități, ele trebuie să aibă resursele necesare pentru a-și face, uh, pentru a-și îndeplini misiunea așa cum trebuie, în mod eficient. În ceea ce privește finanțarea, întotdeauna am avut dubii. Acceptăm principiul cofinanțării, dar Independența autorităților este și ea importantă, pentru că ele sunt organisme publice și nu trebuie să fie ținute ostatice niciodată din cauza contribuțiilor pe care le primesc pentru uh, rolul lor. În ceea ce privește bugetul per total, avem un, uh, o comisie care se ocupă tocmai de asta, dar nu ar fi în regulă să nu ne spunem noi, cei de la Econ, cuvântul, trebuie să avem o abordare critică, uh, acest buget este mai mic decât trebuie. Ar trebui să fie mai mare pentru că ne confruntăm cu o perioadă în care trebuie să relansăm economia și cheltuielile și investițiile nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Noi acum încercăm să creăm un, clim, un climat economic favorabil pentru investiții. Și dacă ne punem uh, nădejdea exclusiv în planul Juncker, cu toate problemele sale referitor la adiționalitățile sale, e bine, nu cred că e o abordare pozitivă. Politica de coeziune este din ce în ce mai uh, ajustată. Um, nu sunt uh, rezolvate discrepanțele între regiunile cele mai sărace și cele mai uh, bogate din Europa. Ei bine, asta spuneam că trebuie să primim, privim lucrurile în, uh, în context. Țările cele mai sărace de la periferia Europei mai ales au probleme și uh, le este greu să rămână în Uniunea Economică și Monetară. Deci cred că în termeni macroeconomici avem nevoie să vorbim despre un buget mai puternic care poate să ofere o contribuție mai bună la atragerea de investiții și la rezolvarea unor probleme care subminează în continuare economia europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Ghegold are cuvântul din partea verzilor. Mulțumesc. Very briefly, um, generally... Foarte pe scurt. Ne convine propunerea și ne place și proiectul de aviz. Mulțumim pentru cifrele foarte interesante. Poate că ar trebui să menționați și diferențele în ceea ce privește chiriile pentru că sunt foarte mari. Aș dori să spun că este o tradiție bună să nu folosim un aviz uh, pentru buget ca să, nu, ca să intrăm într-o dezbatere generală, pentru că nu ajungem nicăieri așa. Asta trebuie să o facem în plenară și, și trebuie să o facă Comisia de Bugete. Uh, Există po foarte multe păreri uh, cu privire la ce trebuie să se schimbe în structura bugetară, dar uh, nu ne ajută aici cu nimic să purtăm o dezbatere prelungită. Aș dori doar să vă spun că o parte importantă pentru noi în ceea ce privește bugetul este Eurostat, pentru comisia noastră. Așteptăm, încă votul în plenară, însă am făcut o vizită la biroul Eurostat din Luxemburg și am discutat cu noua conducere, le-am arătat că site-ul este nefuncțional, au fost de acord cu mine, că folosirea datelor este foarte dificilă și au promis să, uh, să lucreze în continuare pe această problemă. Probabil vă amintiți dezbaterea legată de Eurostat și este veche această dezbatere legată de uh, felul în care pot fi folosite datele. Așadar, noua conducere a promis că va rezolva problemele și nu vom mai înainta amendamente în acest sens pentru a îi tot împinge de la spate, pentru că, în mod evident, ei și-au luat angajamentul de a-și uh, face munca. În ceea ce privește autoritățile de supraveghere, Eu cred că ele trebuie să aloce mai multe resurse pentru protecția consumatorilor, lucru care intră în competențele lor. Dacă este să comparăm cu ce se întâmplă în Statele Unite sau în Regatul Unit, uh, putem spune că cu siguranță se poate face mai mult. Nu suntem de acord cu uh, remarca de la punctul 2 din proiectul de aviz. Aceasta arată că autoritățile de supraveghere doresc să își uh, lărgească mandatul. Noi considerăm că aceste autorități au acționat întotdeauna în cadrul competențelor lor și tot ce au făcut intră, uh, se potrivește mandatului uh, din legislația care le guvernează. De asemenea, modelul de la punctul 7, în circumstanțele actuale, este cea mai bună soluție. Pe de altă parte, nu sunt sigur dacă acest aviz este locul potrivit pentru această discuție, pentru că propunerile comisiei vor trebui discutate uh, mai târziu în ceea ce privește viitorul agențiilor de supraveghere și cu siguranță vom avea destule ocazii să purtăm aceste, aceste discuții. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să intervină pe revanș? Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Vă mulțumesc că vă ocupați de buget în numele comisiei noastre. Am doar câteva observații de făcut. Atunci când uh, privim bugetul, care este gestionat, partea care este gestionată de comisia noastră, firește că autoritățile de supraveghere sunt un subiect care, sunt, care este o prioritate pentru noi și, cu, și acest subiect întotdeauna revine atunci când e vorba despre revizuiri. Nu mă îndoiesc că raportorul este de acord cu mine, nu putem să avem un aviz bugetar fără să uh, preîntâmpinăm discuția care va avea loc atunci când vor fi examinate propunerile prezentate de către comisie. Uh, din acest punct de vedere, preocuparea de, la, de a da agențiilor mijloacele necesare este constantă, așadar mulțumesc că ați pomenit-o. Eu nu mă împotrivesc uh, acestei, uh, acestei alocări și implicării actorilor de pe piață, uh, dar cred că trebuie să lăsăm ușile deschise în funcție de discuția pe care o vom avea. Ați vorbit de asemenea despre o grilă de analiză în funcție de nivelul chiriilor. Fiecare alege criteriile pe care le dorește sau care îl interesează. Eu propun să facem un audit uh, cu privire la construcția Băncii Centrale de la Frankfurt și vom vedea uh, ce costuri uh, a presupus această operațiune imobiliară. Și trebuie să ne gândim că atunci când este mutată o agenție, mi se pare că un criteriu important um, să, este să se beneficieze de aceeași rețea și de cadrul de cadrele necesare nu putem să reducem calitatea acestora doar pentru că se mută autoritatea bancară. Firește, chiriile sunt o chestiune importantă, dar nu trebuie să fie principalul criteriu. Mi se pare de asemenea că am dat prea multă importanță felului în care Uniunea Europeană uh, a finanțat LISD și cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect pentru a uh, vedea cum putem uh, ține cont uh, de recomandările din raportul Stolojan. Aș dori să menționez de asemenea o preocupare pe care o am în ceea ce privește reducerea instrumentelor și mijloacelor pe care le au unitățile de luptă împotriva o, luptă împotriva ă, eludării și evaziunii fiscale. Cred că trebuie să ne asigurăm cu această ocazie că agențiile aceste unități au bugetul necesar pentru a își face, pentru a-și îndeplini misiunea. Mulțumesc foarte mult, văd că nu mai intervine nimeni, așa că raportorul va vorbi din nou în germană. Mulțumesc tuturor colegilor, în primul rând, care au luat cuvântul. Sunt lucruri despre care am discutat de mai multe ori, în mai multe domenii, le-am decis, care acum au revenit. Linia principală a propunerii pe care am făcut eu se orientează pe ceea ce am făcut noi în ultimii ani. În ceea ce privește prețul chiriilor, am vrut să vă spun că există o diferență foarte mare. Nu vreau să pun semnul întrebării sediile. Știu în Paris locuri în care se poate ajunge ușor, unde există un preț mai bun pe metrul pătrat. Și ESMA în ultimul timp are și noi clădiri, s-a extins există, e un loc privilegiat acela, dar vreau să spun că există și în Paris locuri care sunt suficient de atrăgătoare și eficiente din punct de vedere al costurilor pentru lucrătorii de acolo. Sunt doar niște puncte pe care am vrut să le menționez. Vă mulțumesc pentru numeroasele observații. Aștept cu nerăbdare amendamentele. În ceea ce privește statisticile, bineînțeles, le putem incorpora și pe acestea. Apoi vom depinde foarte mult de ceea ce va decide până la urmă să facă Comisia Bugete cu amendamentele noastre, pentru că, indiferent de ce spunem noi, adevărul e că ei au ultimul cuvânt în ceea ce privește rezoluția pentru că am mai văzut ce s-a întâmplat și în alți ani, când ne-am uh, chinuit foarte mult să ajungem la un compromis și apoi am fost uh, doborâți de cei de la Comisia Bugetară. Însă trebuie și noi să ne gândim la lucruri care oricum ne afectează și pe noi. Și voi continua acum în limba engleză. Termenul limită pentru amendamente este 19 iulie, ora 12. Și să fiți pregătiți pentru uh, reuniunea raportorilor din umbră de pe 29 august, pentru că în 30 vom avea discuția și votul uh, discuția cu privire la, la amendamente. Uh, deci săptămâna pentru noi va începe miercuri la Econ, însă marțea de dinainte, adică în 29 august, aș dori să avem o reuniune a raportorilor din umbră ca să pregătim votul. Sincer, nu văd uh, nicio altă ocazie. Termenul limită este pe 19, dar uh, din cauza programului celor de la bugete trebuie să votăm și noi tot atunci, în septembrie, în, la sfârșitul lui august. Deci, uh, raportorii din umbră sunt rugați să se pregătească să primească o invitație din partea mea pentru reuniunea din 29 după amiaza. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau domnului președinte cuvântul acum. Uh, Marcus, uh, And we moved. Mulțumesc, Marcos. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar nu-l văd în sală pe domnul raportor. Domnul Simon? So we need to wait for Mrs. Simon. Va trebui să-l așteptăm pe, pe domnul Peter Simon. Dacă nu cumva raportorul din umbră dorește să locuiască. Good. Welcome. Bine ați venit, domnule raportor. După cum știți, ne aflăm la punctul 8, examinarea amendamentelor. Votul va avea loc uh, imediat după. Îi mulțumesc raportorului și le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că au lucrat foarte repede și cu mare eficiență. Astfel, noi putem să grăbim această procedură un dosar mic, dar important din pachetul bancar. Astfel vom putea să evităm niște, eveniment, niște efecte negative înainte de sfârșitul anului. Raportorul a venit cu amendamente de compromis. Aș dori să-i dau cuvântul lui Simon ca să le prezinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în primul rând vreau să mulțumesc pentru discuțiile foarte constructive pe care le-am avut cu raportorii din umbră și că am reușit pe multe dintre amendamentele de compromis să ținem cont de tot ce înseamnă o, majori, o glindire a părerii majoritare din această instituție. Uh, din păcate, nu am reușit să ajungem pe toate punctele de acord, însă important e pentru mine că din cele 185 de amendamente care au fost depuse, ceea ce sună a fi foarte, foarte mult, peste 60 dintre ele au fost amendamente de nepermis, pentru că nu aveau de a face cu uh, Uh, această parte fast track pe care trebuie să o votăm acum, ce aveau de a face cu CRR, CPR în general. Acum, restul toate sunt regăsite în amendamentele de compromis, sunt acoperite acolo și vor fi supuse la vot. în afară de cele care au fost declarate neadmisibile și care nu vor fi votate și președintele poate să anunțe acest fapt. Însă sper că vom reuși să avem o majoritate ehm, importantă și cred că avem, de aceea nu îmi fac griji. În linii mari, în ceea ce privește AFRS 9, Uh, ne-am hotărât în de compromis că ne dorim să fie menținută această abordare dinamică din partea Comisiei Europene, pentru că astfel am ajunge la o mai mare grad de stabilitate, siguranță. Verzi și Gueș ar fi dorit o abordare statală. Uh, tot din motive de securitate și așa mai departe și, și Banca Europeană Centrală pentru o abordare statală. Face acest lucru pentru că dorește ca actorii să aibă o viață mai ușoară pe piață, însă ei ne spun că nu au nevoie de așa ceva în acest punct. Până la urmă, ce sigur? O abordare statală care se face pe un anumit număr de ani și nu mai poate fi corectată sau o abordare dinamică unde se poate măsura din nou riscul an de an e mai bună. Eu cred că e mai bine să avem o astfel de abordare. În fiecare an să se țină cont de schimbările care au avut loc pe piață. Cu toții am văzut pe parcursul crizei cât de repede se schimbă lucrurile în lume, de la dreapta la stânga, din rele în bune și trebuie să ținem cont de ele. Și de aceea, în propunerea asta de compromis, ne dorim această abordare dinamică. În propunerea de compromis am preluat elemente ale comisiei. Am zis că e prea permisiv cu băncile și nu trebuie să ajungă la o povară administrativă crescută prin introducerea IFRS 9. În propunerea compromis e clar că e în ceea ce privește nevoile de capital, ce trebuie să facă astfel încât să fie evitate pierderile și să nu dispară sub o cotă privind capitalul propriu. Apoi, pierderile care au avut loc, dar care nu au fost raportate, să nu poată fi pierdute. Ce fel de pierderi sunt acestea? Cele care sub vechiul IFRS au apărut, dar care nu apar în bilanț. Și aici e valabil principiul ca uh, pierderile care au fost uh, înregistrate să nu fie schimbate acum prin intermediul capitalului propriu. Un alt punct important aici, orice fel de avantajarea unei bănci care folosește modele interne să nu fie permisă, pentru că uh, aceste modele interne încă înainte de intrarea IFRS 9 nu țineau cont de pierdere așa cum trebuie în raportarea lor. Trebuie să ne asigurăm că Modelele de risc intern de credit se axează pe legislația existentă la nivel european. În propunerea Comisiei se prevede o perioadă tranzitorie de 5 ani, în care factorii să fie scăzuți succesiv. Apoi mai există și o propunere de neutralizare totală prevăzută în propunerea Comisiei. Amendamentele depuse mergeau în ambele direcții. Unii se își doreau să facă ce dorește Comisia, un factor cu o neutralizare pentru un an, alții pentru doi ani ar, și-ar fi dorit această perioadă, alții nu și-ar fi dorit niciun fel de factor de 1,0, ci ceva mult mai scăzut. Propunerea de compromis acum mai prevede doar în primul an un factor de 0,9, care să fie utilizat în al doilea an un factor de 0,8, în 3 0,7, în anul 2 0,8, 4 și apoi 0,2 în următorul an. Așa că nu există o neutralizare totală încă din primii ani, dar e ceva foarte apropiat, asemănător. Cât de despre timp, pentru perioada tranzitorie acesta a fost păstrat, însă neutralizarea a fost cumva acutizată. Ceva nou în propunere e legat de ce pot să facă uh, băncile în, înainte de dispoziția de perioada tranzitorie. Dacă vor să se folosească de aceasta sau nu, există o excepție unică posibilă pentru bănci, băncile care după un an de perioadă tranzitorie să folosească în continuare condițiile tranzitorii, dar după ce există un acord al uh, unor asemenea instituții, apoi în următorii ani tranzitorii 2, 3, 5, pot să fie modificate dispozițiile tranzitorii. Însă acest lucru se poate întâmpla doar în cazul perioadei tranzitorii sub IFRS 9 și doar în cazul în care va avea probleme sau nu, atunci și în anul 2 uh, poate să fie folosită aceeași dispoziție. Domnul Caras, la Consiliul nu am ținut cont de propunerile făcute de acesta în ceea ce privește mandatul EBA. EBA ar trebui să stabilească cum vor arăta cifrele pentru capitalul propriu, perioada tranzitorie și apoi uh, efectul de levier. Odată cu, odată fără dispoziții tranzitorii. Cam atât în legătură cu IFRS 9. Acum, în ceea ce privește expunerile, găsiți în compromisul B, a doua parte a fast tracking-ului, care vorbește de o perioadă tranzitorie în ceea ce privește împrumuturile statale făcute în al, denominate în alte monede decât monedele naționale. Există o nouă limitare de 25% din capitalul principal de după ianuarie 2018. Conform Comisiei Europene, unele state membre ar putea să aibă mari probleme cu această dispoziție. Apoi, perioadă tranzitorie de 3 ani, cu cifre diferite, cu 50% în al treilea an, ar trebui să intre în vigoare în acest an pentru a fi evitate efectele negative. Am ținut cont de diferitele amendamente aici care trimiteau spre o greșeală în propunerea Comisiei Europene. Aceste amendamente oglindesc poziția Consiliului și au fost convenite cu Comisia din 2018 pentru împrumuturile statale din state care nu fac parte din Uniunea Europeană și care sunt denominate alte motiv în alte monede. Aici va exista o altfel de etapizare. Se va face o comparație între ele, ne vom asigura că orice fel de împrumuturi denominate în alte monede înainte, care au fost date înainte de 1 ianuarie 1918 și care au pondere zero în acel, în acel moment vor putea profita de pe urma dispozițiilor tranzitorii. Cam acestea au fost discuțiile pe care le-am avut în acest uh, sens și cred că și pentru acest tip de credite am reușit să obținem o majoritate. Le mulțumesc tuturor celor implicați. Thank you to the Mulțumesc raportorule. Compromisurile propuse sunt foarte bune. Domnul Caras, raportor PP. Domnule președinte. Domnule raportor, din partea PP-ului, Pot să vă spun că suntem de acord și vom fi de acord cu toate amendamentele de compromis la care s-a ajuns, pentru că credem că s-a găsit o bună cale de mijloc. Pe de o parte ne dorim acea abordare dinamică, pentru că sunt condiții economice schimbătoare de care trebuie să se țină cont. Și apoi e, e și acele, acea componentă statală. Instituțiile trebuie să aibă suficient timp la dispoziție astfel încât să se pregătească. De aceea sprijin acest compromis la care s-a ajuns și și acea perioadă de 5 ani care se aliniază cu regulamentul Basel, pentru că e perioada maximă permisă prin intermediul său. Instituțiile trebuie să, să hotărască dacă doresc să folosească această dispoziție sau nu, tranzitorie, pentru că există condiții diferite. Eu sunt pentru ghidurile de raportare EBA și diseminarea informațiilor. În ceea ce privește riscurile și standardele, aici eu sunt pentru factorul de scaling care apare la aliniatul 3B în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii, salut faptul că raportorul a inclus aici textul Consiliului, pentru că e un domeniu de aplicare mai restrâns cel prevăzut de aceștia. Și nu ne dorim să fie introduse noi categorii de expunere. Toate celelalte amendamente depuse de colegii mei din PPS regăsesc în amendamentele de, pro, de compromis. Ne bucurăm pentru acest fapt și am spus deja care este poziția noastră, am căzut de acord cu ea în discuțiile de dinainte, așa că noi vom vota pentru aceste amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cora van Nieuwenhuizen dacă nu cumva ia cuvântul domnul Starbat în locul domnului Fox, atunci domnul Starbat în locul domnului Ashley Fox. Yes, I speak on behalf of this. Da, voi lua cuvântul în numele domnului Fox. Domnul Fox vă mulțumește, domnule raportor, pentru faptul că v-ați uh, ocupat cu mare eficiență de acest dosar la întâlnirea raportorilor din umbră. ECR-ul sprijină compromisurile. Domnul Fox a spus-o și înainte, ECR-ul sprijină o abordare dinam- complet dinamică pentru tranziție, deoarece considerăm că această abordare este cea mai bună dintre metode pentru a evita efectele negative. Scopul este ca băncile să fie corect capitalizate fără a reduce în mod disproporționat împrumuturile în economia reală. Băncile și autoritățile de reglementare trebuie să afle despre efectele, au nevoie de timp pentru a afla ce se va întâmpla după punerea în aplicare a noului IFRS 9 și ca să se adapteze fluctuațiilor economice. Fluctuațiilor economice. Amendamentele care vizează perioada de tranziție ne satisfac amendamentele de compromis, adică și dorim să ajungem cât mai repede la trilog. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul Cora, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important pentru piețe și pentru economia reală să grăbim cât mai mult această parte din legislația privind cerințele de capital. Îi mulțumesc raportorului pentru amendamentele de compromis pe care le-a propus. Cred că a reușit să acopere foarte multe amendamente din partea multora dintre noi. Cred că ele reflectă foarte bine obiectivul nostru comun și anume acela de a face mai sigur sectorul bancar european. Dar în același timp nu trebuie să uităm de faptul că trebuie să sprijinim întreprinderile. Este extrem de important ca băncile să pună în aplicare noile reguli IFRS cât de repede posibil. Însă dacă considerăm că este important să fim cu ochiul și pe și pe echilibrul general, atunci trebuie să fim cu ochiul și pe perioada de tranziție. Acum există situația în care există posibilitatea de, a, de adaptare, de schimbare. De asemenea, aprob abordarea dumneavoastră dinamică. Această abordare este mult mai adecvată mediului actual și ne va ajuta să reducem riscurile din sistemul financiar. După, după cum ați spus, poate că e mai complicat, dar, pe de altă parte, dacă persoanele care trebuie să lucreze cu aceste măsuri nu consideră că ar fi o problemă, de ce să considerăm noi că este o problemă? Sprijin amendamentele de compromis și consider că ați atins un echilibru foarte bun și aștept să colaborez cu dumneavoastră pe restul pachetului. Asta va mai dura puțin, dar pe viitor. Fabio, e cuvântul pentru GUE, te rog. Aș dori să iau cuvântul în numele lui Matt Carthy, care nu a putut să ni se alăture azi. Vă voi transmite mesajul său. mea îi mulțumește raportorului pentru colaborarea foarte constructivă. Din nefericire nu există majoritate pentru poziția noastră, cu toate că noi nu am cerut nimic extrem. Am ascultat uh, supraveghetorul european, am considerat că experții tehnici au menționat câteva aspecte foarte valide, mai ales în ceea ce privește abordările statice sau dinamice. Din acest motiv nu putem sprijini compromisurile actuale pentru că din perspectivă prudențială ar fi trebuit să abordăm o altă metodă. Și propunerea comisiei a fost uh, slăbită. Până acum băncile se pot, uh, pot face opt-out după ce s-o hotără să urmeze IFRS 9. Și astfel viața supraveghetorilor este mai grea și creează ceva complet diferit de condiții echitabile de concurență. Noi considerăm că este o oportunitate ratată. Am fi putut avea standarde mult mai prudente. Ele ar fi avut anumite dezavantaje, dar ar fi fost, uh, din alte puncte de vedere, mai bune. Mulțumesc, urmează Sfenghi Gold. Foarte pe scurt, din perspectiva noastră, munca profesionistă a raportorului a fost foarte bine gestionată nici noi nu considerăm că e nevoie de compensare de plină în anul 1. Pe de altă parte, nu suntem acord cu majoritatea, după cum am spus întotdeauna. Noi nu considerăm că există o problemă majoră cu efectul uh, de prăpastie de la sfârșitul anului. Toate aceste efecte sunt bine cunoscute cu mult timp înainte. Considerăm că echilibrul general al raportului nu este bun. Cu acești 5 ani nu ne aflăm în uh, intervalul inferior, inferior al um, prevederilor bază. Noi am fi preferat o perioadă mai scurtă. Noi considerăm că aportarea dinamică este mai bună. Am fi preferat să urmăm recomandările EBA și ECB. Mi se pare nefericită implicarea sectorului financiar aici. În ultimul rând, sper că atunci când vom colabora pe pachetul bancar în general, vom putea reveni la un echilibru care favorizează reducerea riscului. Nu aș dori să... Nu aș dori ca după mulți ani de discuții cu privire la IFRS 9 discuția în care am căzut de acord că aceste reguli nu sunt perfecte, dar sunt mai prudente. Deci nu aș dori să revenim într-o situație în care Parlamentul este cel care cere ca riscurile care au mai rămas în sectorul financiar să fie abordate așa cum trebuie. Trebuie să avem proporționalitatea care se impune aici. Asta trebuie să facem. Raportorul a spus că multe amendamente nu au fost admisibile. Și de dragul transparenței vă spun că acestea au provenit din partea anumitor grupuri considerate de obicei eurosceptice, nu din partea altora. Prin urmare, că poate că este o idee bună să spunem exact cine s-a folosit de acest dosar tehnic pentru a se concentra pe chestiuni care nu au de-a face cu tema. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Există argumente în favoarea unei abordări dinamice în momentul în care se impun aceste noi uh, reguli. Există și argumente în favoarea abordării statice. Din punctul nostru de vedere, băncile ar trebui să sprijine economia reală. Prin urmare, gospodările și întreprinderile. Ele au nevoie de sprijin. Înțeleg că aici e nevoie de un fel de gândire germană ca să înțelegem toate aceste cerințe de capital. Dar dacă adăugăm toate aceste cerințe de capital, situația în care avem diverse împrumuturi foarte problematice, constatăm că băncile deja au o povară foarte mare din, cea, din punctul de vedere al supravegherii bancare. Grupul meu politic este convins că în momentul în care ne va lovi următoarea criză, ne vom da seama cât de brutale am fost din ceea ce privește sectorul bancar și instrumentele financiare. Sectorul bancar care acordă împrumuturi reale întreprinderilor, întreprinderilor și gospodărilor. Ori, pe de altă parte, nu am reglementat cum trebuie partea financiară. Nu putem sprijini raportul per total. Însă, în orice caz, o abordare dinamică este mult mai bună decât una statică. Mulțumesc, urmează Marco Țani. Mulțumesc. Foarte pe scurt aș dori să spun următoarele. Noi nu sprijin noul regulament. Cred că vom ajunge la foarte multe probleme. Chiar și des, dacă se încearcă compensarea anumitor, atenuarea anumitor riscuri presupuse de trecerea la noul sistem de contabilitate, eu cred că regulamentul la ora actuală se bazează pe niște presupuneri greșite. Încercarea de a crea mai multe metode de a combate crizele, de a depăși crizele și problemele cu devalorile, în contextul zonei euro nu se datorează neapărat uh, prudenței, lipsei prudenței înainte. Însă chiar și Victor Constanța a spus dată, uh, săptămâna trecută într-un editorial în 24 ore că problemele, efectele crizei economice sunt cel mai mari din istoria Uniunii Europene. Așadar, singura metodă prin care putem rezolva problemele este încurajarea creșterii economice. Aceasta va fi foarte dificilă cu regulile actuale din Uniunea Europeană care previn creșterea. Mulțumesc. Nu a mai cerut nimeni cuvântul pentru Catch așadar îi voi da cuvântul din nou raportorului. Ja, vielen Dank an alle da, mulțumesc, le mulțumesc tuturor raporturilor din umbră și pentru discuția constructivă de astăzi. Pentru clarificare vreau să menționez un punct. Lucrurile nu stau în felul următor, adică avem păreri diferite dacă ne dorim mai multă siguranță, reducerea riscului sau nu pentru că cam așa au reușit lucrurile. Nu, doar drumul până acolo obiectivul este același, drumul până acolo. Eu cred că efectul uh, de în cascadă disproporționat e mai periculos față de ce crede colegul Giggold. Și același lucru se întâmplă în acest domeniu legat de fast tracking-ul pe care ne dorim să-l facem aici. De deci ce a fost important să prezentăm aceste lucruri în public și cel mai important e ca, că nu e nimeni în uh, sală care consideră că această procedură accelerată trebuie pusă sub semnul întrebării. Cu ceea ce nu suntem de acord, suntem cu drumul care să ne ducă la același obiectiv. Însă majoritatea, acest, majoritatea celor din această instituție are aceeași părere ca cei din Consiliu și anume o abordare dinamică. Aceasta este cea care duce la o stabilitate crescută. Și la cum arată astăzi discuția, vom vedea, mâine vom avea rezultatul Comisiei Econ și vom vedea pe viitor dacă lucrurile sunt mai sigure prin ceea ce ne dorim noi și să vedem, să nu ajungem într-o altă criză. Am auzit intervențiile colegilor în acest sens. Vom vedea acum. uh, se va dovedi rezistentă pe viitor Însă le Mulțumesc colegilor pentru colaborare și îmi doresc să putem continua să lucrăm la fel de bine și pe viitor, chiar și atunci când există diferitele păreri care au existat și în acest caz. Însă colaborarea noastră a fost foarte bună și pentru aceasta vă mulțumesc foarte mult. Grazie senza dubbio un buon inizio, il voto avrà luogo tra... Mulțumesc. Cred că e un început bun, votul uh, va avea loc imediat. Putem trece la următorul punct, dar nu-l văd pe domnul raportor. Yeah? Okmar. Si. You represent Mr. Okmar? Veți vorbi în numele domnului Hockmark? Foarte bine. Trecem acum la discuția legată de al doilea dosar, pe care am decis că îl vom discuta mai devreme cu privire la subordonare și crearea unor noi categorii de datorii. Inițial, hotărâsem altceva, însă în cele din urmă am hotărât că vom uh, accelera și acest dosar, așa că îi mulțumesc domnului Höckmark pentru munca lui. Uh, redactat textul foarte repede, se aliniază abordării generale a Consiliului și este foarte încurajator acest lucru. Domnul Caras are cuvântul acum. Domnule președinte, din moment ce domnul Hockman nu poate fi alături de noi, m-a rugat pe mine ieri să citesc intervenția sa. Comisia a propus crearea unui unei noi clase de datorii pentru a minimiza costurile de conformitate. Domnul Höckmark susține în mare abordarea comisiei. De asemenea, dânsul recunoaște că această abordare nu poate fi adaptată foarte bine în câteva state membre în care subordonarea ține de legislația națională. Pentru a asigura certitudinea juridică pentru investitori și pentru emitenți, este nevoie de proceduri provizorii. De aceea, domnul Höckmark propune un regim care să țină cont de legislațiile naționale care au fost adoptate înainte de intrarea în vigoare a acestei directive. Comisia a impus o majoritate minimă, o perioadă minimă de un an. Domnul Höckmar propune să nu uh, avem cerințe minime. Uh, este vorba despre o perioadă de maturitate de uh, un an. Totuși, un astfel de instrument poate să, fie, poate să facă obiectul unei, uh, unui bail-in în anumite instituții și domnul Höckmark nu vrea să excludă uh, instituții care să emită astfel de uh, uh, titluri cu maturitate mai mică de un an. Trebuie să ținem cont de articolul 72b din regulamentul pentru cerințele de capital și trebuie să se asigure coerență cu celelalte instrumente legislative. Domnul Höckmar dorește să sublinieze că este foarte important pentru investitori și uh, emitenți să obțină claritate și certitudine în ceea ce privește cerințele de subordonare. Domnul Höckmark așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu raportori din urmă, umbră pentru a avea o abordare comună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Caras, care a vorbit în numele raportorului. Domnul Silva Pereira. Merci le... Reprezentată doamna Pervanș Perez. Uh, domnul Silva Pereira mulțumește raportorului pentru proiectul de raport și pentru alinierea calendarului Parlamentului uh, în ceea ce privește inițiativa luată de Consiliu de a avea o procedură accelerată. <clears throat> În acest domeniu cunoașteți poziția grupului socialist, ne bucurăm că raportorul PPE uh, s-a aliniat acestei abordări. După cum am spus în schimburile precedente, grupul nostru consideră că poziția aceasta trebuie să fie încadrată pentru a permite uh, ca lucrurile să aibă loc cât mai clar, în mod previzibil și cu certitudine juridică în ceea ce privește piețele. Și băncile au nevoie să găsească, de, să găsească soluții cât se poate de repede, soluții care să le permită să respecte cerințele directivei și regulamentului și Uh, ele trebuie să știe ce responsabilități, uh, ce instrumente pot să folosească pentru a completa, uh, pentru a fi compatibile cu standardele europene și internaționale. Trebuie să acționăm rapid pentru ca băncile să poată să emită în cantitate suficientă titlurile de creanță. Așadar, raportorul mulțumește din nou pentru această abordare. Există însă trei observații și o să adaug și eu o a patra. În primul rând, suprimarea duratei minime de un an de maturitate nu este o idee bună, pentru că asta ar face o deosebire în ceea ce privește criteriile de eligibilitate din uh, um, din, uh, din uh, regulament. În al doilea rând, Um, în ceea ce privește acel grandfathering și stocurile datorii, datoriilor, este utilă ideea că această etapă de grandfathering trebuie să se aplice și criteriilor de eligibilitate, dar și la nivel de MREL. În al treilea rând, Perioada aceea de 12 luni de trans, tranziție este o idee foarte importantă pentru noi, pentru că ideea procedurii accelerate este să le uh, dea băncilor ocazia să se adapteze cât mai rapid. În al patrulea rând, observația mea personală, condițiile de extindere a procedurii al acelor embedded derivatives. Trebuie să găsim aici o formulă care să poată uh, să facă lucrurile cât se poate de clare. Mulțumesc. Grazie per il gruppo ECR Siet Kamal. Domnul Said Kamal. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim raportorului și domnului Caras în absența și doamnei Berez, care a vorbit în numele raportorului din umbră. Întotdeauna este o plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră, doamnă Perez. O să-i mulțumesc domnului Höckmark, în absenția, pentru proiectul de raport. Noi, ECR-ul, îl susținem. Este foarte bine că am dat prioritate acestui dosar pentru a ajuta statele membre uh, care nu au reușit să um, se adapteze regulilor globale înainte de intrarea în vigoare. De, a, de, aceea, de asemenea, sunt binevenite, este binevenită crea, uh, crea, uh, certitudinea în ceea ce privește criteriile de eligibilitate și uh, claritatea juridică care este atât de necesară. Îmi cer scuze că am întârziat. Și sper că a vorbit domnul Caras despre asta, totuși aș vrea să aud mai multe de despre motivele pe care le-a avut uh, raportorul la punctele 19 și 20 uh, și a lăsat acolo maturitatea minimă de un an. Uh, pentru noi, o maturitate minimă este necesară pentru a avea consecvență cu standardele globale și este o perioadă foarte importantă la nivel global pentru a ne asigura că instituțiile financiare se pot adapta uh, și sunt prevenite situațiile în care, uh, situa- în care circunstanțele unei, uh, unei companii se, uh, se deteriorează. Um, sper că voi ajunge eu la domnul uh, raportor înainte să ajungă lobbyiștii de la bănci ca să avem o discuție pe tema asta. Aș dori de asemenea să aud mai multe cu privire la abordarea raportorului la atunci când vorbește despre simplificarea procedurilor. Aș dori să aflu ce presupune acest lucru. Așadar, am dorit să aflăm mai multe de la el uh, din înțelepciunea lui în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim. Tocmai de aceea am dorit să uh, discutăm aceste două rapoarte în paralel. Eu cred că domnul Höckmark a vorbit despre un pachet tocmai pentru a asigura o consecvență mai mare, așa cum spuneați și dumneavoastră. Domnul... Uh, nu, uh, Cora, să văd, văd că avem multe, mulți înlocuitori astăzi. Da, vorbesc în numele domnului Comie. Ne bucurăm că avem procedura accelerată. Domnul Cornie susține proiectul de raport, însă avem aceleași rezerve pe care le-au exprimat uh, Pervanș și Said în ceea ce privește amendamentele 20 și 23, adică ștergerea cerințelor de a avea instrumente cu maturitate mai mică de un an. Ni se pare problematic acest amendament pentru că nu s-ar respecta criteriile de eligibilitate. Deci asta ar avea efecte adverse asupra datorilor pe termen scurt. Prioritatea la bail-in poate să uh, afecteze în mod negativ lichiditățile și să le facă, și să facă aceste datorii pe termen scurt mai costisitoare. Deci sunt de acord că este nevoie de discuții aprofundate pe această temă. Mulțumesc, Fabio De Mazi. Mulțumim uh, domnului Höckmark și domnului Caras. Este binevenită intenția raportorilor ca toate pasivele și toate fondurile să facă obiectul bailinului. De asemenea, ambele rapoarte și comisia au o abordare minimalistă în ceea ce privește ierarhizarea creditorilor creditelor și subordonarea. Noi preferăm să ne concentrăm pe MREL și cred că avem o, trebuie să avem o abordare cât mai neutră din punct de vedere ă, TLAC, nu MREL, îmi cer scuze, să avem o abordare cât mai neutră din punct de vedere al costurilor. Cred că trebuie să ținem minte și coordonarea cu regulamentul în ceea ce privește cerințele de capital, uh, uh, ignorăm în această propunere de raport aspectele macroprudențiale și aceasta este o problemă. Cred că mare parte din uh, uh problemele din sectorul bancar sunt uh, macroprudențiale. Dacă am fi mai strict, cu siguranță am uh, crește costurile pentru bănci, însă astfel, însă dacă nu, ar crește costurile pentru contribuabili. Noi uh, am uh, fi preferat să uh, aprofundăm mai mult uh, rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază um, și dacă am avea mai multă proporționalitate pentru instituțiile mici, nu ar trebui să stăm aici să discutăm uh, cât putem, cât, uh, cât, uh, câtă marjă de manevră, cât timp să le dăm la dispoziție state, uh, Uh, instituțiilor financiare mari ca să se adapteze. Ar putea să dureze câțiva ani până băncile pot să, uh, să se adapteze, să-și construiască acel buffer plac. Bancile au arătat cât uh, pot să ocolească legislația în trecut, așadar eu aș propune uh, niște instrumente care să fie adoptate rapid, fără să creeze probleme conexe. Uh, de asemenea, ierarhizarea uh, datorilor cred că este o problemă, după cum a arătat și BCE. Um, cu cât acționăm mai repede, cu atât mai bine și este nevoie de o ierarhizare clară, este nevoie să știm exact ce instrumente pot să facă obiectul bailinului uh, și este bine ca investitorii și deponenții să știe că nu există investiții fără risc. și cred că faptul că reușim cu acest dosar este esențial și pentru celelalte, mai ales în discuțiile referitoare la directivă și regulamentul de cerințe de capital. Domnul Urtas. Thank you, Chair. Would like to thank as well uh, Mr. uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Hockmar și domnului Caras că a prezentat acest raport voi trece direct la obiect. În primul rând mă alătur celor spuse de vers cu privire la ceea ce s-a spus deja la articolul 20 și noi credem că ștergerea maturității de la un an nu e o idee bună niște obligații cu maturitate mai scurtă sunt importante în ceea ce privește lichiditățile, așa că dacă vom um, vota asemenea dispoziție, vom limita eficacitatea TLAC adică exact uh, ceea ce ne-am dorit să evităm. În acest sens, eu cred că această idee legată de cel un an, de perioada de un an, mai trebuie discutată. Un al doilea punct, noi, verzii, ne-am dorit să vedem cum am putea să evităm ca investitorii neprofesioniști, neprofesioniști să cumpere această nouă clasă de active care presupune un risc de bailing. Cum vom evita faptul ca niște neprofesioniști, investitori neprofesioniști să cumpere acest tip de active? Am avea niște idei pe care am dorit să le transmitem raportorului. Poate să se stabilească un uh, o sumă minimă de investiții. Astfel am putea să prevenim investiții făcute de persoane necalificate în această nouă clasă de active. Acestea sunt cele două puncte pe care am ținut să le menționez azi și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Marco Vali are cuvântul. Eh, per quanto riguarda rapidamente. Da, mulțumesc. În ceea ce privește acest tip de active, e foarte interesant ce ne-a spus Ernest. E important să reușim să realizăm o zonă tampon pentru instrumentele care sunt supuse unui bail-in și unde ar putea fi afectați cetățenii. Trebuie să vedem cine sunt cei care cumpără acest tip de produse, poate sunt uh, fonduri de pensii, fonduri de asigurări, care și-ar asuma astfel un risc. Și până la urmă ar fi afectați toți uh, micii, econ... micii consumatori. Vom veni cu niște propuneri concrete pe acest punct. Cam atât din partea noastră acum. Mulțumim, Marco Zani. Mulțumesc și eu raportorului și acum câteva puncte legate de amendamente, câteva puncte critice. Observ deja câteva probleme, dar au fost amintite și de colegi, de exemplu, ștergerea acestei perioade de un timp, alte priorități, trebuie să evităm să se ajungă la o afectare a obligațiunilor în sens invers. Înțeleg că s-a făcut o asemenea propunere. Apoi un alt punct, posibilitatea de a mai aduce un punct suplimentar legat de BEI și de aici obligațiile, um, cei care cumpără obligațiuni să nu într-o zi să nu fie surprinși ca în câtva timp să fie supuși uh, pierderilor din cauza că banca intră sub o operațiune de bail-in. De aceea este nevoie de un fel de tampon, astfel încât să nu se ajungă în asemenea situații. Acesta ar fi un semnal pozitiv care trebuie prelucrat. Apoi încă două puncte problematice. Unul legat de lichiditate și de dimensiunea pieței pentru această nouă clasă. Uh, de produse bancare. Din experiența mea vă pot spune că tocmai într-un uh, mediu în care există dobânzi foarte scăzute, investitorii sunt foarte importanți, foarte interesați să folosească lichiditatea sub instrumente. Există cu siguranță o piață pentru aceste produse, însă întrebarea care se pune e la ce preț și cu ce consecințe mai ales asupra finanțării sistemului bancar, mai ales în statele care au uh, trec prin perioade dificile. Prețurile trebuie să țină cont de economia reală pentru că băncile suportă creșterea finanțării și trebuie să se cunoască foarte bine consecințele asupra economiei reale atunci când sunt introduse asemenea instrumente pe piață. Sunt puncte pe care ambii antevorbitori ai mei le-au atins în ceea ce privește transparența, ceea ce se întâmplă pe piață atunci când se vinde această nouă clasă de produse. Poate am face un progres dacă am schimbat puțin formularea. Pentru că avem impresia că ar fi un grad, pentru cuvântul senior ar presupune un fel de siguranță. Eu cred că ar trebui să fie folosit cuvântul subordinate sau altceva care să clarifice mai bine situația. În ceea ce privește lichiditatea pe piață, aici trebuie să fim atenți. Banca Centrală Europeană a dat un uh, raport în care spunea că um, s-a înrăutățit situația lichidității produselor financiare pe piețele europene, de care trebuie să se țină cont și aștept și eu colaborarea cu raportorul Vă mulțumesc. Bine, mulțumim. Nu mai dorește nimeni să intervină la procedura de luare spontană a cuvântului, așa că îi dau cuvântul din nou domnului Caras. Mulțumesc, domnule președinte, în numele lui Gunnar Höckmar vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Cred că veți uh, înțelege că, și știți că voi transmite intervențiile domnului Hockmar sau asistenților o vor face. Vreau să spun că acum trebuie să ne concentrăm pe procedura accelerată care vizează aspectele raportului care vor veni mai târziu și nu putem deja să deschidem dezbateri care ating alte aspecte care vor veni mai târziu. Cât despre amendamentele 22-23 care au fost menționate, vreau să spun că domnul Höckmark aici a făcut propuneri și sunt și propuneri făcute și am preluat propunerile făcute de Banca Centrală Europeană. Așa că vorbim de astfel de amendamente care oglindesc dezbaterile care au avut loc, dezbateri care au fost purtate în mod public. Până în 4 septembrie avem uh, timp să prelucrăm aceste amendamente ca să putem să intrăm la negocieri. Pentru mine, ca raportor din umbră la raportul Simon, E important să existe o clarificare între revizuire și acest pachet. Există o serie de suprapuneri de care trebuie să ținem cont. ceea ce există în legislația europeană și abordările diferite existente în statele membre și o ierarhie atât în cazul emitenților cât și investitorilor, care această situație duce la nesiguranță și la afectarea concurenței. există instrumente care îngreunează munca anumitor instituții, mai ales cele cu activități transfrontaliere. Cred că e nevoie de clarificare și în ceea ce privește calendarul, perioadele de timp, criteriile pentru MREL și instrumentele care mai există. Toate trebuie să fie utilizate astfel încât să fie crescută încrederea consumatorilor. Cred că calea de mijloc găsită e una destul de bună. E în interesul supravegherii, în interesul statelor membre care așteaptă măsuri în acest domeniu. și voi transmite mai departe intervențiile dumneavoastră domnului Höckmark. Simon le-a auzit și să sperăm că vom ajunge la o bază bună de compromis. Și să nu ne contrazicem, ci să ne completăm unul pe altul. E foarte bine să nu avem o dezbatere pe ansamblu, ci să ne concentrăm pe procedura accelerată, fast track. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să accentuez punctul tocmai menționat de domnul Caras din partea raportorului. Vorbim de articolul 108, procedura accelerată, fast track așa că amendamentele sunt eligibile pe acest fapt, nu amendamentele care sunt făcute pe altă parte. Pe acelea avem pachetul principal, așa că astfel de amendamente vor fi declarate inadmisibile. Spun toate acestea astfel încât să economisez timpul colegilor care vor elabora amendamente care nu vor fi declarate admisibile. Sunt amendamente pentru partea de fast track și celelalte părți vor fi discutate la momentul potrivit. A, știu că propunerea una diferită, însă vorbim de același act legislativ, așa că, în teorie, anumit, unii membri ar putea să, să, utilizeze, să utilizeze aceasta pentru a amenda alte părți ale CRD-ului. Așa că trebuie să ne axăm pe intrarea în vigoare și fast track, orice altceva nu va fi acceptabil. Calendarul, calendarul a fost modificat, termenul de depunere a amendamentelor 4 septembrie, examinarea lor 25 septembrie, vot în econ 25 septembrie și apoi trialogul. 4 minute de pauză înainte să începem sesiunea de vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi, vă rog să luați loc. To put the voting card in the voting machine. Introduceți cartelele de vot în aparate și să facem un vot de testare. S-a deschis votul pentru test. keep it open. Wait, I, wait, I tell you. Please, colleagues. Vă rog, stimați colegi. Cine lipsește? Încă un vot lipsă. Mai lipsesc colegi. Bine. Mai sosește un coleg. Please. Colleagues, put the voting card and vote. Vă rog, stimați colegi, să introduceți cartelele de vot și să votați. Grăbiți-vă. Ramon, you can also vote. Is a test. Ramon, poți să votezi, e un test. Ok. Bine, domnul Iersec, de asemenea, suntem 46 acum foarte bine. Am închis votul de test și acum votăm câteva acorduri provizorii pentru a încheia procedurile legislative, acorduri în prima lectură, diferite dosare. Felicitări tuturor raportorilor. Primul este este se raport um, de plin, s-a deschis votul. No. Yes, it's roll call vote. Again. The... Vot prin apel nominal. Deschid din nou votul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Trebuie să votăm prin apel nominal. Încă doi colegi trebuie să voteze. Raportor l-a votat pentru el însuși e bine. Bun. Doi colegi încă nu doresc să voteze, e dreptul lor, închidem votul. 34 voturi pentru, 12 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Un dosar foarte important, cum e și următorul, raportor Odmar Caras, o altă parte a STS are de-a face cu instituțiile de credit și firmele de investiții. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Închidem votul. 35 de voturi pentru, 12 împotriva abținere. Felicitări și lui Otmar Caras. Și acum votăm un dosar statistic care a fost alocat biroului, cum se întâmplă de multe ori, din păcate, raportorie președintele, s-a deschis votul. Vot prin apel nominal. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 3 împotrive 6, abțin 6 abțineri. Mulțumesc. Și acum votăm raportul Sirpa Pitikainen în ceea ce privește capitalul de risc și fondurile de antreprenoriat social. Votul prin apel nominal s-a deschis. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri. Se felicitări și colegii noastre. Și acum trecem la raportul Peter Simon, despre care tocmai am discutat, pe IFRS 9 și expunerile mari. Amendamentul întâi, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, multe pagini de dat, compromisul B, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine pentru, împotrivă, abțineri, Cred că sunteți pentru, da. Da, ați votat când am spus împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum Votăm propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Unele amendamente au fost considerate inadmisibile pentru că treceau de domeniul de acoperire al procedurii fast track și țineau de cadrul pachetului de plin. Îi oferim timp colegii noastre Esther de Lange, să voteze. The member is present, so no, no fines. Okay. Uh, the vote is... S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 11 împotrivă, nici o abținere. Și acum Trebuie să votăm o serie de amendamente la rezoluția legislativă 26, cine e pentru, împotriva abțineri se respinge, 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, 28 pentru, împotriva abțineri se respinge, 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, împotriva abțineri se respinge, 31 pentru, împotriva abțineri se respinge. Votăm acum Bun, votăm acum decizia de a intra în negocierile interinstituționale prin vot prin apel nominal. Știu că raportorul a cerut acest fapt, așa că nu discutăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 11 împotrivă, 0 abțineri. Așa că s-a adoptat decizia. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Okay, so we can close. Bine, atunci să închidem reuniunea acum și vom continua de la ora 4 patru după amiaza. Vă mulțumesc!